Good afternoon, colleagues. Bună ziua, dragi colegi, vă rog să luați loc pentru a ne începe reuniunea de astăzi. După cum știți, este o reuniune comună a comisiilor pentru economie și cea pentru bugete, conform regulii 55 în primul rând, uh, aș vrea să adoptăm ordinea de zi. Nu aveți observații, vă mulțumesc. Din fericire, nu am nicio comunicare, deci putem trece direct la punctul 3 de pe ordinea de zi, și anume audiere publică privind uh, Fondul European pentru Investiții Strategice. Știți că acesta este un moment foarte important. Se va prezenta un raport în conform procedurii legislative ordinare în legătură cu principalele măsuri pe care dorește să le întreprindă Comisia pentru a stimula creșterea și crearea de locuri de muncă. Am avut o sesiune de discuții cu comisia săptămâna trecută, după care raportorii își vor um, încheia raportul, proiectul de raport, deci de aceea momentul de astăzi este numai potrivit pentru a discuta câteva, despre câteva aspecte esențiale din planul Juncker. Avem aici câțiva experți importanți și trebuie să vă spun că am împărțit audierea noastră în două sesiuni. Voi conduce lucrările la prima sesiune, după care prietenul meu Jean Artui, președintele Comisiei pentru Bugete, va uh, conduce lucrările. În prima parte vom discuta despre impactul macroeconomic. Sperăm să fie important, însă, bineînțeles, nu e ceva de la sine înțeles. Vom discuta de asemenea despre guvernanța acestui fond, despre selecția proiectelor și în cele din urmă vom discuta despre cerințele necesare pentru a obține finanțarea suplimentară pentru EFSI. Deci cum putem garanta această finanțare suplimentară? Bineînțeles că toate acestea țin de celelalte elemente, de prevedere din regulamentul fondului, alte instrumente, acel hub de consiliere, platformă de consiliere și toate criteriile pentru regulament. Bineînțeles, va trebui să vedem ce loc vor ocupa toate aceste elemente în cadrul acordului care va duce la înființarea acestui fond. Acum îi vom da cuvântul primului oaspete pentru 10 minute, după care vor interveni raportori, după care un alt vorbitor, vom avea uh, întrebări și răspunsuri, după care vor urma și intervențiile celorlalți uh, membri ai comisiilor. Înainte de a începe, îi dau cuvântul lui Jean. Nu am nimic de adăugat. Acum, imediat. Deci, haideți să trecem la audiere. Bine, atunci vom începe cu primul vorbitor. E o adevărată onoare să-l avem printre noi pe domnul Filip Maistat, fost președinte al Băncii Europene de Investiții. Aveți cuvântul, domnule Maistat. Mulțumesc, domnule președinte, domnule președinte, domnilor și domnilor, Câteva comentarii uh, preliminare, dacă îmi permiteți. În primul rând, sunt convins că planul de investiții Juncker uh, vine la momentul potrivit. Este o primă etapă. Suntem conștienți de faptul că trebuie să investim mai mult în competențele, în infrastructurile pentru a avea, pentru a dezvolta industriile viitorului. Uh, acest plan, bineînțeles, poate fi supus la critici, voi avea și eu câteva comentarii. Însă toate comentariile uh, le voi face cu un spirit constructiv, deoarece, după părerea mea, acest plan trebuie să fie cununat de succes. Acum, când avem un climat politic pe care îl știm cu toții, când uh, știm ce îndoieli există. Deci acum acest uh, plan trebuie să demonstreze că uh, la nivel european se poate veni cu un plan care să aibă efecte pozitive asupra cererii, deoarece investitorii le vor da de lucru întreprinderilor care vor construi infrastructuri, care vor realiza programele de cercetare, însă în același timp putem avea și un efect pe termen lung asupra ofertei, asupra competitivității Uniunii Europene și asupra potențialului său de creștere. Deci, în primul rând, trebuie făcut tot ce e posibil pentru ca acest plan să aibă succes. Un al doilea comentariu. Știți că acest plan Juncker se bazează pe trei uh, elemente. În primul rând, avem Fondul European pentru Investiții Strategice, însă să nu uităm că avem și un al doilea element de bază, și anume Platforma Comună de Asistență uh, tehnică pentru promotorii de proiecte, care ar fi foarte utilă, și un al treilea element, îndeplinirea pieței unice în anumite sectoare cheie, cum ar fi cel energetic, uh, al transportului sau digital. Vicepreședintele Katainen spune de multe ori că, după părerea lui, cea de-a treia dimensiune e cea mai importantă și cu siguranță are dreptate. Deci ne dorim ca din partea Comisiei să avem cât mai repede propuneri concrete privind această acest al treilea element de bază. În ceea ce privește aceste două prime comentarii, aș vrea să trec în revistă rapid, deoarece ni s-a cerut să ne, să ne exprimăm doar 10 minute. Deci, pe scurt, uh, voi uh, schița câteva elemente chiar însă, bineînțeles, când vom avea uh, schimbul de opinii, vă pot da detalii suplimentare. În primul rând, așa numita adiționalitate. E clar că dacă vrem un efect pozitiv asupra economiei, avem nevoie de niște investiții care să vină în plus. Deci niște investiții care să nu fie avut loc fără existența planului Juncker. Un al doilea aspect, cele 16 miliarde pe care Uniunea Europeană uh, le va pune în fondul de garantare. Sunt uh, miliarde prevăzute în bugetul european o parte de la uh, Facilitatea Conectarea Europei și o altă parte de la Orizont 2020, deci de la cercetare. Articolele 18 și 19 din proiectul de regulament. Comisia ne spune că creditele care vor fi transferate astfel vor avea un impact mai important fiind folosite deci în cadrul EFSI. Asta susține comisia. Ea spune de asemenea că va face și niște verificări, încă nu s-au dat explicații exacte. Cred că din punct de vedere metodologic nu va fi ușor să ne asigurăm uh, de existența unui efect mai important pentru aceste credite care, vă spun, inițial oricum erau prevăzute pentru a subvenția instrumente de finanțare și pentru a crea un efect de pârghie. Un al doilea aspect, bineînțeles, trebuie să ne asigurăm că Banca Europeană de Investiții nu va finanța Uh, FC cu mm, acele finanțări pe care le-ar fi folosit oricum în mod obișnuit. Deci aici factorul care se schimbă e nivelul de risc. BI-ul s-a schimbat între timp, și asumă mult mai multe riscuri acum decât în urmă cu 20 de ani, însă, dintr-un motiv bun, și anume că vrea să-și păstreze ratingul de, tri, de A. Știu că unii spun că BI-ul are, acordă prea mare importanță acestui rating de triplu A, însă dacă vreți, vă voi spune de ce cred că e important să se mențină această notare. Vă spun, principala categorie de cumpărători a obligațiunilor BI sunt băncile centrale din toată lumea. Ei cumpără obligațiunile BI. Dacă ar avea un dublu A, majoritatea acestor bănci centrale, în conformitate cu regulile lor, n-ar mai putea cumpăra obligațiuni BI. Deci e normal ca BI să fie foarte atentă în ceea ce privește riscurile pe care și le asumă. Însă tocmai acest plan Juncker îi oferă ocazia de a-și asuma mai multe riscuri. Deci, după părerea mea, e clar, e destul de clar că BI trebuie să se angajeze și anume că va folosi EFSI pentru a finanța proiecte mai riscante decât cele pe care le finanțează în mod obișnuit. O a doua chestiune, efectul de pârghie, faimosul efect de pârghie, care pare să fie semnificativ, ambițios. Banca Europeană de Investiții deja a obținut un efect de pârghie important și în trecut, însă cu niște modalități puțin diferite de exemplu, acele risk, acea Risk Sharing Facility pentru cercetare, care a devenit programul Inofin în perspectivele financiare. Se prevede acolo 3 miliarde de euro, drept garanția a Uniunii Europene, care îi permite băncii să um, ofere 18 miliarde finanțare uh, Uh, care se ducă la niște programe în valoare de 48 de miliarde. Deci efectul de pârghie este destul de semnificativ, însă e, impo- e diferit de cel prevăzut la planul Juncker. Însă există un lucru care pare sigur, și anume că nu ai cum să atragi investitori privați în proporția dorită. Deci pentru a avea 4 sau 5, 5 practic 5 uh, din uh, acest din, uh, din acest plan, deci dacă sunt mai puțin bine tratați, nu vor veni. Garanția Uniunii Europene este dată unei singure, este dată doar băncii europene de investiție și nu investitorilor privați. Deci, după părerea mea, singurul mod de a-i atrage mai mult pe investitorii privați este să cerem ca BI-ul, în mod practic generalizat, să-și asume o poziție junior, deci să intervină cu instrumente subordonate față de investitorii privați. Dacă nu, aceștia vor reacționa și vor spune că, ei bine, Uniunea Europeană nu garantează decât uh, BI-ul, deci nu pe noi. Deci BI-ul trebuie să fie pe o poziție subordonată față de investitorii privați. Deci trebuie să fim foarte atenți la acest lucru. Și cred că ar fi util să explicităm toate aceste intenții, fie în regulament, fie în acordul dintre mm, Comisie și BEI. Al treilea lucru, guvernanța. Încă o dată, pe scurt vă voi spune să știți ce se propune. Un comitet director, un comitet de investiții, deci ceea ce ar fi organele BEI Pe plan juridic trebuie să existe claritate. Nu putem modifica procedurile uh, de luare a decizie la BI, așa cum sunt ele definite de protocolul anexat la tratat. Deci un regulament nu poate să încalce prevederile din tratat. Deci va trebui să ne asigurăm aici că nu facem altceva. De asemenea, trebuie să facem distinția între rolul comitetului director, care va trebui să definească orientările generale, politicile de investiții, profilul de risc al întregului portofoliu. Va fi rolul deci acestui comitet uh, director, care e un comitet de pilotaj. Și asupra acestui comitet trebuie să se exercite controlul Parlamentului. După aia urmează selecția proiectelor individuale și în această etapă, cred eu, BI-ul trebuie să aibă practic ultimul cuvânt de spus, deoarece ei sunt mult mai bine echipați pentru a alege proiectele cele mai solide și cele mai viabile. Care este atunci rolul Comitetului de Investiții? Vreau să știu cum va evolua uh, textul proiectului de regulament, care deja s-a schimbat destul de mult. Eu cred că aici rolul acestui comitet de investiții cu șase experți independenți nu va fi uh, cel de a alege proiectele nici experții cei mai competenți din lume nu sunt decât șase. Cum să facă ei pentru a analiza sute de proiecte? Rolul acestui comitet de investiții va fi să verifice dacă proiectele selecționate de BI respectă, așa cum trebuie, condițiile stabilite în articolul 5 din proiectul de regulament și orientările și politicile și profilul de risc definit de comitetul, de, uh, comitetul director. Deci niște experți care vor verifica dacă BI-ul are dreptul la garanția UE și deci dacă respectă sau nu condițiile prevăzute. Al patrulea aspect, remunerarea garanției. Atrag atenția asupra faptului că se discută în continuare mult despre acest plan. Comisia își dorește o remunerare în funcție de riscul asumat de bugetul european. Comisia încearcă deci să obțină o remunerare plătită de BI Mm, cât mai ridicată. Însă trebuie să fim conștienți că aceste costuri se, ve, se vor repercuta și asupra uh, costului împrumuturilor oferite de BEI, deci se va retuge din atractivitate. Va trebui să fim rezonabili și să găsim un echilibru corect. O a cincea chestiune. Când ne uităm la lista publicată de comisie cu investițiile care ar putea beneficia de o finanțare EFSI, se vede clar că un număr mare dintre aceste investiții nu vor atrage niciodată finanțare privată în proporție de 4-5 E imposibil, deoarece sunt niște proiecte, bineînțeles, interesante, nu zic că nu, care au o rentabilitate pentru societate sau economică uneori semnificativă, însă din punct de vedere financiar rentabilitatea e prea scăzută sau prea nesigură sau uh, Uh, ar veni mult prea târziu. Deci de aceea multe din aceste proiecte nu ar uh, avea cum să atragă investiții private. Deci pentru aceste proiecte e nevoie de finanțare publică și va atrag atenția asupra unui lucru. Comisia e foarte conștientă de acest lucru. De altfel, spune asta explicit într-un alt document, un document pe care Comisia l-a publicat în legătură cu Uniunea Piețelor de Capital. Acolo e o frază foarte explicită în care se spune că un număr mare de investitori cer un sprijin public mai important. Comisia recunoaște acest lucru. Și de aceea a venit cu acele uh, lămuriri în legătură cu aplicarea regulilor din pactul de stabilitate și mai precis în legătură cu aplicarea clauzei de investiție uh, din perspectiva pactului de stabilitate și anume posibilitatea de a devia temporar de la traiectoria de ajustare pentru a avea, pentru a atinge obiectivul bugetar pe termen mediu. Știți că fiecare stat membru trebuie să urmeze această traiectorie. Deci când beneficiezi de clauza de investiții, dacă faci niște investiții productive, poți să ai o derogare temporară. Însă Comisia adaugă în același document la care m-am referit că trebuie îndeplinită o serie de condiții pentru a beneficia de această clauză de investiții și printre condiții se află și faptul că statul respectiv nu poate avea un deficit care să depășească limita de 3% din PIB. E clar că în circunstanțele actuale, o serie de state membre pe care le cunoașteți foarte bine și dumneavoastră, inclusiv uh, statul președintelui nostru, sunt excluse practic din uh, start. Nu pot beneficia de această clauză. Deci țin să vă atrag atenția asupra acestui aspect. Părerea mea personală e că dacă E vorba de o investiție analizată în profunzime de EFSI, aprobată de organele BEI, finanțată de la EFSI, e bine, cofinanțarea publică eventuală pentru acel proiect ar trebui să beneficieze de clauza de investiții fără să se impună condiții suplimentare. În al șaselea lucru, cooperarea cu băncile publice naționale. Vă spun doar că ar fi ideal să contribuie la EFSI, însă din diferite motive nu cred că o vor face. Ne-am putea închipui uh, să, de exemplu, la înființarea unui alt fond care să fie complementar față de EFSI în funcție de niște modalități la care mă pot referi ulterior dacă doriți. Și al șaptelea element și ultimul, riscul de a avea o concentrare prea puternică în anumite țări membre. Există mai mulți factori care pot să ducă la acest lucru. În primul rând, tendința firească a BI de a uh, aborda, de a trata mai întâi anumite proiecte um, în anumite țări cu un volum mai semnificativ. În al doilea rând, investitorii privați ar putea fi tentați să investească mai ușor în anumite țări și în al treilea rând, m-am referit la regulile din uh, pactul de stabilitate, al patrulea rând, băncile naționale, centrale sunt mai puternice în unele țări decât în alte, deci riscăm să avem o concentrare prea puternică în anumite țări. Pe bună dreptate, s-a spus că planul Juncker nu trebuie să aibă o prealocare geografică și sectorială. Asta e justificat, însă totuși trebuie să fim foarte atenți la acest aspect de distribuire regională. Vă mulțumesc. Vă mulțumim foarte mult, domnule Maistat, pentru prezentarea dumneavoastră în care ne-ați prezentat elementele cele mai importante. Acum îi dau cuvântul domnului Hans Bruings, director executiv la Agenția Europeană de Mediu. Thank you, Chair, for giving... Mulțumesc, domnule președinte, pentru că mi-ați dat ocazia să contribui și eu la această dezbatere atât de importantă și la această audiere cu privire la AFC. În prezentarea mea voi încerca mm, importanța de a finanța tranziția către o economie verde în care deja colaborăm cu uh, Banca Europeană de Investiții. Aceasta merge mână-mână cu articolul 5.2 din propunerea pentru regulament în care se fac uh, prevederile pentru uh, investiția în, uh, în regenerabile, în inovare, eficiență energetică și infrastructură și resurse naturale, mediu și dezvoltare urbană. Aceste concluzii se bazează pe un raport de 5 ani cu privire la mediu pe care le vom lansa aceste concluzii mâine la Bruxelles sunt însă foarte importante atunci când e vorba de stabilirea investițiilor și a priorităților lor. Una este felul în care se folosesc resursele publice și private. Prima noastră concluzie este că politicile de mediu și de climă au adus deja beneficii importante pentru mediul înconjurător, dar și pentru economie și pentru sănătatea cetățenilor și bunăstarea lor. A doua concluzie importantă este că Europa se confruntă, așa cum se întâmplă și în alte țări pe această planetă, cu provocări foarte serioase atunci când e vorba de sistemul de producție și consum care nu mai este sustenabil pe termen lung și care se schimbă tot timpul în contextul global. Dacă ne gândim la faptul că outputul economic va crește până în 2050 de trei ori, atunci este clar că folosirea resurselor și a energiei în momentul de față în scenarii business as usual nu mai este o variantă Uh, viabilă pentru ca să ținem cont de mediu. Dacă vrem așadar să ne atingem obiectivele pentru 2050 pe care le-am stabilit uh, în instituțiile europene prin cel de-al șaptelea program de acțiune al uh, instituțiilor, dar și prin cel de-al pachetul pentru climă și energie și politicile energetice și în alte domenii care ar trebui să fie cât se poate de scăzute în folosirea carbonului, și ar trebui așadar să considerăm că capitalul uh, regenerabil este cel mai important și să intrăm în logica tranziției. Aceasta ar putea să sune ca un fel de sarcină infezabilă, dar cred că este evident că Odată cu aceste provocări vin și oportunități foarte importante pentru economia Europei, prin care Europa va putea să fie un pionier în ceea ce privește știința și inovarea. Acest grafic arată cât de clar și cât de simplu este de fapt. Cele două slide-uri, uh, cele două linii de jos sunt uh, PIB-ul european și uh, cea de sus este cea a evoluției ocupării. De la criza din 2008, cele două linii de sus sunt de fapt valoarea adăugată în ceea ce privește serviciile de uh, mediu și uh, bunurile în domeniul acesta și cea cu uh, albastru este așadar cea care indică ocuparea. Aceasta este ceea ce s-a întâmplat de când a intervenit recesiunea în Europa. Deci există o legătură foarte clară uh, și EFSI-ul ar putea să fie folosit pentru a reieși din această criză economică, întărind toate, tot potențialul Europei și acest grafic ne arată ce s-a întâmplat așadar din 2008 până acum. Dacă ne uităm la următorul slide, vedem aici viitorul într-o oarecare măsură, fără să conteze neapărat detaliile. Aici am selectat câteva resurse materiale care au fost considerate critice de către Comisia Europeană. Și ceea ce am constatat este că niciuna din aceste resurse critice pentru viitor nu vin din Europa. Cele roșii vin din China, celelalte din Brazilia, Republica Democratică Congo și alte locuri de pe această planetă. Ceea ce arată exact ceea ce arăta și ultimul raport al globului, al World Economic Forum, care arată că cele mai mari 10 riscuri față de economie și uh, Uh, de mediu de afaceri sunt cele legate de climă, nu neapărat uh, pe termen lung, ci chiar și pentru următorul deceniu. Deci, când facem un plan sau elaborăm un plan, trebuie să ținem cont de aceste grafice, de aceste evoluție și de aceea o economie care nu se bazează pe carbon este una foarte importantă și din punct de vedere al riscurilor. În ceea ce privește legătura cu finanțarea acestei tranziții, Putem spune că resursele financiare adecvate vor fi absolut esențiale pentru realizarea acestor, uh, acestei economii eficiente, uh, care nu este bogată în carbon. Și uh, toată această tranziție a fost deja uh, subliniată și de către vorbitorul anterior. Nevoia de a crește în această economie verde este absolut evidentă. Un raport uh, care va urma din partea instituțiilor europene vorbește de 2 trilioane în domeniul energiei în următoarele 20, următorii 20 de ani și uh, o economie uh, săracă în carbon vorbește de 270 de miliarde pe an în următorii 40 de ani. Este evident că finanțarea publică va trebui să joace un rol esențial în amestecarea, uh, în balansarea riscurilor și legarea acestora de investiții private și aici FCU-ul are un rol important de jucat. Fondurile publice, după cum știm, din cercetările foarte ample care s-au făcut, au fost întotdeauna esențiale pentru a lansa inovații importante, fie că e vorba de industria farmaceutică, de TIC sau de internet sau nanotehnologii. Și acesta este cazul și în toate revoluțiile de mediu atunci când e vorba de inovarea tehnologică. Întrebarea care se pune este așadar dacă aceste fonduri suplimentare vor putea fi folosite de asemenea pentru a putea uh, să uh, aducem Europa pe o cursă, pe o cale importantă și uh, competitivă din punct de vedere al climei. Știm că Europa nu este cea mai mare parte a populației uh, lumii, dar întrebarea este mai degrabă dacă Europa se poate transforma într-un Silicon Valley a industriilor ecologice, dacă este susținută de către parteneriat și capital public-privat. stabilitatea și stimulentele pentru investițiile verzi sunt două elemente esențiale. Atunci când politica are nevoie de un cadru și dacă acest cadru se leagă de obiectivele politicii actuale, și se folosește EFSI-ul pentru că este o politică importantă, atunci, pe termen lung, aceasta creează stabilitate, de exemplu, în sectorul regenerabilor sau în ceea ce privește circularitatea economiei, care este, de fapt, în mare parte o economie care se bazează pe productivitatea de performantă în orizontul 2030 sau 2050. Și acestea devin elemente esențiale când ne gândim la un cadru atât de îndepărtat. Un element suplimentar este legătura cu discuțiile cu privire la schimbarea fiscalității. Reforma fiscalității de mediu pune accentul pe folosirea pe termen lung a resurselor, pe poluare, dar și pe o bază demografică pentru sistemele de impozitare. Acestea sunt elemente esențiale, așa cum sunt și posibilitățile de a nu mai acorda subvenții care nu sunt pozitive pentru mediu folosirea combustibililor fosili uh, ca mecanism de stimul uh, este unul dintre exemplele pe care vrem să le dau în acest sens. Așadar, uh, Agenția Europeană de Mediu a făcut o sugestie de folosire a unor criterii de selecție foarte stricte pentru a selecta proiectele de mediu, care se bazează pe patru elemente importante. În primul rând, dacă ele contribuie cu adevărat la o decarbonizare a economiei, dacă uh, contribuie la circularitatea economiei și deci la o creare de locuri de muncă care sunt orientate spre viitor, dacă se protejează sistemele și serviciile de ecosistem, ecosistemice și uh, aceasta ținând cont de limitele planetare, adică vorbesc aici de competiția între resursele energetice și dacă aduc o plus valoare la sănătatea umană și la bunăstarea omului. Permiteți-mi așadar acum să vorbim despre beneficiile pe care le așteptăm dacă se fac aceste modificări. Beneficiile care se așteaptă prin investițiile în economia verde și aceasta se bazează pe concluziile noastre, dar și pe o cercetare extensivă care a fost făcută de către instituții internaționale precum OECD și Banca Mondială, ne arată că există un beneficiu în domeniul ocupării, mai ales după criza din 2008 până acum, pentru că serviciile ecologice și bunurile ecologice au crescut de la 2,8 la 4,1 în acești ani. Inovarea, apoi um, importantă, o creștere importantă a serviciilor europene în acest domeniu s-a putut înregistra. Acest sector a devenit mult mai competitiv decât înainte, în perioada de criză și uh, în această perioadă s-a creat o productivitate uh, mai bună într-un continent care nu are atât de multe resurse precum Europa și atunci aceasta poate fi considerată cu adevărat o strategie orientată către viitor, pentru că aceasta de asemenea poate să elimine distorsiunile de piață și creează un, condiții egale pentru toți cei care participă la această piață, și ne lăsând avantajele doar pentru cei care le au deja o folosire mai bună a resurselor, o mai puțină dependență energetică, care este un subiect de mare, mare actualitate, uitându-ne doar către estul Europei, putem să știm că aceasta este o dezbatere importantă. Și în ceea ce privește profitul care se poate uh, înregistra, știm că sistemele de sănătate din Europa sunt sub presiune Apoi biodiversitatea și uh, regulile de capital sunt de asemenea cele care aduc cu sine costuri pentru societate foarte mari și o adaptare în ceea ce privește schimbările climatice aduce cu sine alte costuri, deci această evitare a costurilor este foarte importantă. Un studiu de săptămâna trecută din Marea Britanie arată că fiecare liră care este investită în regulamente cu privire la mediu și respectarea acestora, incluzând uh, costurile pentru uh, mediul de afaceri, aduce cu sine 3 lire. Și ultima, ultimul slide. Aș vrea să vă dau aici un exemplu despre felul în care inovarea poate să ducă la o schimbare absolută și la care uh, Europa a putut să fie competitivă. De exemplu, obligațiunile cu privire la um, investițiile în domeniul mediului prin implicarea parteneriatului public-privat. De exemplu, în 2007, Banca Europeană de Investiții a fost pionier în acest domeniu și în șapte ani această piață a crescut de la 1 miliard de euro la peste 100 de miliarde de euro, cu Europa care joacă un rol esențial aici, în mod evident. În concluzie, așadar, noi considerăm că în conformitate cu articolul 5 al regulamentului despre care discutăm, există motive foarte serioase în ceea ce privește performanța economică, ocuparea și competitivitatea, dar și în ceea ce privește progresul economic, să putem să ne concentrăm pe revoluții în domeniul economiei ecologice și economiei circulare. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Trecem acum la următorul vorbitor, uh, José Maria Abad, uh, care vine din partea ICO, șef economist, șef la ICO. Tui, dear Mr. Walteri, dear members of Parliament. Mulțumesc, doamnelor și domnilor, stimați membri ai Parlamentului. Ai Parlamentului, înainte de toate, aș vrea să mulțumesc Comisiei pentru Bugete și Comisiei Econ pentru că a organizat această audiere publică în comun. Și de asemenea doresc să vă mulțumesc pentru că m-ați invitat să iau cuvântul astăzi aici după aproape 8 ani de când a început recesiunea, Europa a început să își revină în conformitate cu estimările Institutului Bruegel, mai rămân astăzi 280 de miliarde lipsă de investiții, 270 dacă excludem sectorul construcțiilor. Trebuie să ținem cont de efectul asimetric pe care l-a avut recesiunea asupra investițiilor publice guvernele au trebuit să ducă o politică de uh, austeritate fiscală. În al doilea rând, uh, criza a avut efecte grave asupra IMM-urilor și asupra micro-întreprinderilor, pe care le-a afectat mult mai grav decât firmele mari. Planul de investiții pentru Europa, lansat de Comisia Europeană în 2014, cunoscut și sub numele de uh, Planul Juncker, încearcă să acționeze pe ambele fronturi. EFSI va uh, duce la investiții în infrastructură și în IMM-uri, alocându-se o sumă de 315, ajungându-se la o sumă de 315 miliarde în următorii doi ani. Această sumă va fi garantată de BEI în cooperare cu băncile naționale europene ca să se uh, poată investi în proiecte cu grad de risc mai mare și încercând să se ajungă la un grad de multiplicare de 15. Există probe empirice conform cărora investițiile în infrastructură ar avea un rezultat pozitiv asupra economiei în general pe termen lung. Pe termen scurt, cel mai important lucru este reprezentat de cerere, uh, factorul de multiplicare keynesian obișnuit. Dat fiind că uh, rata șomajului este destul de mare în Europa, crearea de locuri de muncă este o primă condiție. De asemenea, nu trebuie să uităm că și ratele dobânzii se află la un nivel foarte scăzut la ora actuală. Pe de altă parte, efectul pe termen lung în, asupra infrastructurii este mai important decât efectul pe termen scurt va trebui să se creeze o capacitate de producție și să se sporească rezultatele pe termen mediu spre lung și, de asemenea, trebuie ca astfel de investiții să creeze în continuare finanțare și pe termen mediu și lung, ca să se maximizeze rata de conversie din investiții în capacitate productivă. Iar uh, omogeneitatea în toată Uniunea Europeană este foarte importantă. Procesul de investiții este foarte important și trebuie să ținem cont și de riscurile pe termen mediu asociate deciziilor din domeniul politicilor fiscale. Acest plan Juncker ține cont de toate aceste lucruri. S-a acordat foarte mare atenție până acum creării EFSI, dar uh, acest plan are și alte caracteristici foarte importante – în primul rând, procesul de selecție la nivel național și european, completat de asistența tehnică oferită de un grup de consiliere pentru investiții central, trebuie să ducă la proiecte mai omogene în întreaga Europa. Apoi, obiectivul este să se amelioreze mediul de afaceri în Europa, îndepărtându-se eh, obstacolele din calea investițiilor crearea EFSI și crearea celorlalți doi piloni ai planului va reprezenta uh, un uh, efect foarte important asupra unor sectoare cum sunt construcțiile, infrastructura și așa mai departe, unde Europa este deficitară față de Statele Unite. Europa are acum atât o lipsă de investiții, cât și o lipsă de proiecte de investiții pe termen lung. Și pe acest fundal trebuie să ținem cont de doi factori ca să putem evalua uh, impactul FC. În primul rând, efectul de multiplicare al FC în comparație cu uh, investițiile în programe ca Garanția uh, pentru Tineret, uh, Mecanismul Conectarea Europei și Orizontul 2020, este următoarea. Acele proiecte au un factor de multiplicare mare, iar EFSI va trebui să aibă un factor de multiplicare și mai mare, pentru că beneficiază de mai multă flexibilitate și resursele ce sunt alocate sunt supuse mai puținor condiții. Apoi, obiectivul este să fie uh, ameliorat procesul de selecție și de asemenea să fie îndepărtate obstacolele reglementative și altfel de obstacole care există la ora actuală. Acești doi factori combinați vor garanta un efect de multiplicare uh, foarte mare și de asemenea uh, vor avea un efect pe termen lung foarte uh, puternic. Va trebui să se asigure ameliorarea calității, dar și a cantității de investiții în Europa. Investițiile sunt foarte importante, sigur, dar uh, din perspectiva națională trebuie să se țină cont de cel puțin trei dimensiuni. Prima dimensiune. Infrastructura este uh, învechită, conform probelor existente și nici nu este bine între, întreținută în Uniunea Europeană. Sau, ca să spunem altfel, aceste proiecte trebuie să uh, aibă în vedere o bună întreținere a infrastructurii existente și nu neapărat construcția de noi uh, proiecte de infrastructură. Astfel trebuie să se extindă uh, viabilitatea capitalului public, dar și privat. Al doilea rând, în al doilea rând, Investițiile concrete sunt mai ușor de măsurat, dar este nevoie și de investiții în, domeniul, în domenii mai puțin concrete, cum ar fi educația, sănătatea, tehnologia în gospodării, cercetarea și dezvoltarea în general. Toate acestea reprezintă o parte importantă a obiectivelor Uniunii Europene. Apoi, mixul uh, de investiții în uh, infrastructură și în IMM-uri variază de la o țară la alta iar uh, întreprinderile mici și mijlocii sunt diferite de la o țară la alta. De exemplu, un IMM din Germania este mult mai mare decât unul din Spania, de nivel mediu. Per total, o uh, strategie unică pentru toți trebuie evitată, pentru că condițiile sociale și economice diferă de la un stat la altul. De asemenea, ceea ce vor primi statele membre din EFSI nu trebuie să corespundă neapărat cu cota lor de contribuție la PIB-ul Uniunii Europene, ci trebuie să se țină cont de nevoile de investiții ale respectivelor state membre. Este nevoie de proiecte de investiții tangibile și intangibile și, înainte de a încheia, aș dori să mai spun trei lucruri. În primul rând, factorul de multiplicare pe termen scurt al investițiilor din EFSI va fi pozitiv, pentru că EFSI are uh, mai multă flexibilitate decât alte fonduri și trebuie să respecte mai puține condiții decât acelea. În al doilea rând, e foarte important să se țină cont de calitatea proiectelor. Acest plan are uh, potențialul de a duce la investiții de calitate și un efect pozitiv pe termen mediu și lung este mai important decât unul pe termen scurt. În cele din urmă, trebuie să se țină cont de nevoile de investiții din Europa, care variază de la o țară la alta. Vă mulțumesc foarte mult! Thank you very much. Mulțumesc foarte mult, domnule Abad. Ultimul vorbitor din Primul grup de experți este domnul Stuart Holland, profesor la Facultatea de Economie de la Universitatea din Coimbra. Domnule profesor Holland, aveți cuvântul. Thank you. Mulțumesc. Dacă îmi permiteți, eu vreau să vă spun că nu sunt de acord. Și chiar nu sunt de acord. După părerea mea, acest fond european de strategii, de investiții strategice e un început greșit, de care nu e nevoie, e un plan care nu e viabil, nici util. Și chiar ne distrage atenția de la faptul că UE deja are instrumente pentru investiții, nu avem nevoie de noi instituții, nu avem nevoie de garanții pentru aceste instrumente care există. Deja v-am transmis un document, stimați uh, eurodeputați, document care se bazează pe patru puncte. În primul rând, propunerea pentru acest fond vine în urma unei analize extraordinare făcute de ministrul de finanțe polonez Mateusz Surek privind nevoia de a avea investiții pentru economia europeană. Însă și dintr-o percepție greșită, și anume că acest fond, că fondul european de investiții care există deja, înființat de lor de 1993, 94 de fapt, deci conform lui Mateuș, acest fond nu poate promova astfel de investiții. Fondul European de Investiții a fost uh, elaborat tocmai pentru asta și în statutul său poate emite obligațiuni. Însă nu are nevoie să se bazeze pe datoria națională, ca și uh, în cazul obligațiunilor BI. În al doilea rând, criteriile pentru, pentru o recuperare economică pe bază investițiilor nu trebuie să fie stabilite acum. Consiliul European de la Essen din 1994 a hotărât să financeze uh, rețelele europene de transport și telecomunicații, care acoperă aici și internetul de, ba- de bandă largă. Programul special de la Amsterdam din 94 a extins termen de referință a BEI pentru a investi în sănătate, educație, reconstrucție urbană, tehnologii ecologice, pentru ocrotirea mediului și, de asemenea, pentru a sprijini IMM-urile. Prin emiterea de obligațiuni, asta era practic una din uh, trăsăturile um, de la început, Astfel se, putea finanța, se putea finanța un fond de capital de risc european. Deci nu are rost acum să avem EFSI. În al treilea rând, în principiu, fondul propus e un parteneriat public-privat. Însă, așa cum a regretat Mateus Surec, nu există bani publici pentru acest fond se spune că ar avea un efect de pârghie de 15. Așa cum a recunoscut domnul Katainen, acest efect e exagerat. El a sugerat să se reducă la 5 acest efect, însă și 5 ar fi prea mult. Fondul nu respectă angajamentul uh, lui Iancăr. uh, din uh, iulie anul trecut în fața uh, Parlamentului European în care se spune că vom avea o recuperare economică finanțată prin obligațiuni BEI. Acest EFSI nu s-ar putea să fie doar un motiv de vorbe și nu de fapte. Avem nevoie de recuperare. Cât timp vom mai vorbi despre toate aceste criterii de investiții? Deja au trecut 8 luni de la momentul în care Juncker a devenit uh, uh, președintele Comisiei cu sprijinul Parlamentului și salut acest lucru. Să ce mai așteptăm încă nu știu câte luni? Eu susțin, eu nu cred că acest fond ar, ar trebui să se renunțe la el sau să fie blocat, însă ar trebui ca Parlamentul să recunoască în uh, proiectul de raport pe care l-ar face că în Fondul European de Investiții și în BI, Uniunea Europeană are deja acele uh, instrumente pentru a avea investiții pentru recuperare economică, fără să creeze noi instituții, fără să ofere noi garanții. Când Mateo Surec a spus că noul fond uh, era necesar la, o, la un discurs în, la Institutul Bruegel, a spus că dimensiunea acestea a fi diferită de cea a, um, a fondurilor pentru investiții, care nu are un capital decât de 4,5 miliarde de euro și care încuraja uh, finanțarea investițiilor domnule, a înțeles greșit când a citit uh, website-ul uh, Fondului European de Investiții. Acolo se spune că articolul 2.1 spune că sarcina fondului va fi să contribuie la atingerea obiectivelor comunitare. De aceea, așa, așa cum l-am sfătuit eu pe lor, BI avea o, o misiune practic nelimitată. Deci nu există nicio referire la statutul Fondului European de Investiție, cum că acesta ar fi limitat doar pentru a sprijini IMM-urile. Activitățile fondului pot include uh, și uh, operațiunile de creditare. În 2012 am avut și uh, un raport uh, la ECOSOC în care se vorbește despre recuperarea economică prin aceste investiții. De unde să vină banii? Până acum au venit din Germania. Se pot folosi și surplusurile globale de, de fonduri existente. De exemplu, președintele unui mare fond de investiții spunea, PIMCO mai exact, spunea că are nevoie de fonduri uh, publice, deoarece nu putea câștiga suficient de mult. Investițiile din sectorul privat au înregistrat pierderi în Europa, deci el spunea că e nevoie de obligațiuni publice pe 10 ani sau mai mult, pe care BI-ul poate să le emită. Îl, Filip îl stimez mult pe domnul Filip Maistat, după cum știe și dumnealui. În decembrie ne-am întâlnit de altfel aici în Bruxelles și eu atunci am spus cei care știți că creditarea bei nu se bazează pe datoriile naționale. Deci cei care spuneți asta, cei care știți asta, ar trebui să o recunoașteți cum stau lucrurile și Filip a confirmat atunci acest lucru. E bineînțeles că BEI e îngrijorată de ratingul de AAA, dar ce depinde mult de fondurile de pensie, care au nevoie de, o astfel, de un astfel de rating. Însă rolul Fondului European de Investiții, așa cum i-am recomandat eu lui Delors, e să fie complementar față de BI prin reciclarea surplusurilor globale care există. Sunt sute de eh, miliarde de surplus și s-ar putea face asta. De asemenea, mai există o distinție importantă, după părerea mea, între acest cuvânt, pârghie și factor multiplicator, efect de pârghie. Deci te aștepți la o anumită multiplicare a investițiilor în sectorul privat, însă nu e un factor multiplicator. Printr-un factor uh, multiplicator investiții, generezi resurse. De obicei, între 2,5 și 3. Ce înseamnă asta? vii cu 100 de miliarde de investiții finanțate prin uh, fonduri suverane globale, frânt surplusuri globale. Deci faci asta și chiar poți să ajungi la uh, cele 300 de miliarde la care se referea Jean-Claude Juncker în iulie în fața Parlamentului European. Guvernele nu ar trebui să fie înfricoșate de agențiile de rating sau de piețele deschise. Un exemplu la care nu ne gândim mult. În ianuarie 2012, Standard Poor au uh, scăzut uh, ratingul la 9 state membre și au dat trei motive. În primul rând, așa numitul deleveraging, reducerea, reducerea uh, fondurilor. În al doilea rând, nu exista un plan de recuperare a investițiilor și fără investiții nu ai o viabilitate, mă scuzați, a obligațiunilor statale. După părerea mea, și nu doar după părerea mea, în realitate nu e nevoie de noi criterii de investiții. Când se înființează un grup pentru a tot discuta despre asta, în loc să se treacă la fapte. Deci de când avem acel uh, program special de la Amsterdam, când s-a spus că BI-ul trebuie să investească și în educație, și în sănătate, și pentru IMM-uri, doar pentru uh, Uh, regenerarea urbană se pot obține foarte multe. E vorba de o nouă structură de transport, electricitate, de renovarea clădirilor. Toate acestea înseamnă mulți bani. Și e ceva ce e viabil deja acum. Nu trebuie să mai așteptăm nu știu cât. Și ar trebui să se lanseze astfel de proiecte, după părerea mea. Și așa cum i-am recomandat și lui Jacques Delors, pentru Cartea Albă din decembrie 1993. Deci nu avem nevoie de un nou instrument financiar care nici măcar nu se bucură de sprijinul opiniei publice. Cine din afara acestei să știe de asta? Întrebați uh, un vatman de tramvai ce crede despre EFSI și nu vă așteptați să vă dea un răspuns clar. De ce e nevoie? E nevoie de un New Deal pentru Europa, așa cum a făcut Roosevelt în anii 30 în America el a, în perioada recesiunii, a depresiunii, a reușit să, se, să facă ca banii uh, depuși, ca economiile să fie folosite pentru uh, mediul înconjurător, de exemplu. Șomajul a crescut la doar 10%, de la aproape 80%. Asta a reușit el să facă cu un buget federal, cu un deficit de buget federal. Uh, de doar 3%. Așa cum uh, prevede și uh, pactul de stabilitate de la Maastricht. De aceea, eu recomand să fim precauți, să nu tot vorbim din nou și din nou despre un nou fond, sau dacă vreți, puteți vorbi. Însă nu uitați că deja avem aceste două instituții, Banca Europeană de Investiții și Fondul European de Investiții pentru a recicla excedentele globale de capital. Și dacă și asta ar putea să pornească acum, nu trebuie să mai așteptăm încă 8 luni de discuții. Vă mulțumim foarte mult, domnule Holland. După cum vedeți, am avut uh, un evantai larg de opinii, ceea ce ne este foarte util pentru discuția de astăzi. Bineînțeles, am aflat că planul Juncker nu e neapărat planul Juncker, asta e interesant de discutat. Și sunt sigur că raportorii noștri vor avea acum și ei multe lucruri interesante de spus. Începe domnul Udo Bulman, trei minute, sau poate domnul Fernandes? Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să mulțumesc uh, tuturor vorbitorilor de la prezidiu, aș vrea să mulțumesc și pentru faptul că există diferențe de opinie atât de mari. Mi se pare <clears throat> important să analizăm acest plan Juncker, care nu va permite numai investiții, ci care va face și să existe mai puțină birocrație, ceea ce va aprofunda uh, piața internă și s-a spus înainte și va susține întreprinderile și mai ales IMM-urile. Acest instrument este așadar suplimentar la ceea ce avem deja și toate celelalte instrumente pe care le avem nu vor fi slăbite, va fi din contră un plus față de ceea ce deținem deja. Eu cred că nu avem decât de câștigat prin acest plan Juncker și bineînțeles că putem să fim și avocatul diavolului când e vorba de un nou instrument. Dar aceasta s-a spus și înainte, ni s-a spus să nu trebuie să încercăm să schimbăm lucrurile pentru că nu o să meargă nimic. Dar dacă, de exemplu, marinarii portughezi ar fi făcut uh, lucrurile după acest principiu, n-ar fi descoperit lumea niciodată. Deci eu cred că avem foarte multe chestii de descoperit, ca să spun așa, foarte multe lucruri noi de explorat și cred că, în primul rând, obiectivele noastre trebuie să fie să creăm creștere și locuri de muncă. Poate că un care merită să le exprimăm se leagă de investiții adică mai degrabă de felul în care vor fi alese proiectele de către acest comitet de investiții, de selecție. Cum se vor face alegerile proiectelor și cum se vor mobiliza după aceea investițiile? Întrebarea însă la această inițiativă este cum ar trebui să decurgă lucrurile, pentru că lucrurile nu s-au spus încă prea pe șleau. Coeziunea este și ea un lucru important. Acest plan va putea să ducă la o depășire a prăpăstilor, dar și câteodată la o aprofundare a acestora. Deci eu cred că e foarte important să avem proiecte foarte bine structurate pe această, în această platformă și cred că accesul la această platformă trebuie să fie simplu, trebuie să fie fără să, să nu implice prea multe costuri pentru ca într-adevăr să aibă efecte în domeniul coeziunii și pentru ca toți să poată participa. Pentru că pe această platformă proiectele vor putea fi structurate, vor putea fi grupate și aspectul coeziunii este foarte important. Mulțumesc. Acum Udo Bulman, raportorul din partea Econ. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, mulțumesc foarte mult experților. Eu cred că avem o dezbatere foarte dinamică și că am putea să avem o dezbatere și mai dinamică dacă încercăm să completăm dezbaterile importante și prezentările importante cu uh, întrebări interesante. Aș vrea să încep la Stewart, care ne-a spus lucruri care nu merg în sensul pe care l-o așteptam de obicei. Uh, Întrebarea este însă dacă acest Parlament este cel care poate să spună bei ceea ce are de făcut. Câteodată îmi pare rău că nu se poate întâmpla așa. Parlamentul European nu este cel care poate să spună FC ce are de făcut și aceasta este un lucru pe care eu uh, îl regret și și mai mult regret faptul că nu întotdeauna putem să spunem statelor membre ce au de făcut. Acest produs însă trebuie acum să fie finalizat. Dumneavoastră spuneți că, spuneți că nu vreți să-l blocăm, nu vreți să-l eliminăm, deci trebuie să ne concentrăm pe ceea ce vrem să schimbăm. Aceasta este baza noastră de acțiune și aici aș vrea să vă rog să facem anumite concretizări. Am fost inspirat de contribuțiile domnului Maistat, mă regăsesc în foarte multe lucruri pe care le-a prezentat, dar vreau să pun două întrebări pe lângă comentariile generale. Mi se pare important ceea ce a spus de controlul parlamentar, de comitetul director și mi se pare important și ce a spus în legătură cu cofinanțarea statelor membre. Cred că trebuie să ne gândim ca aceasta să funcționeze mai bine. Dar vreau să vă întreb ceva, de fapt două lucruri. Cum putem să ne asigurăm că prin fondurile pe care le-am câștigat se vor face cu adevărat investiții uh, suplimentare. Există nevoia, dar nu există obligativitatea. Cum putem să contribuim, de exemplu, la faptul că investițiile să fie făcute mai ales în direcțiile pe care le-a menționat domnul Brönings ca fiind importante și mulți sunt de acord cu acest lucru, pentru că este și în interesul Parlamentului, adică să avem o tendință către investiții în direcțiile proiectelor care nu au încă o finanțare acum, pentru că altfel există pericolul foarte mare să avem un efect de domino și nu dorim acest lucru. Care sunt așadar prevederile pe care putem să le punem uh, în aplicare? Nu putem să creăm aici un fel de cutie neagră. O a doua întrebare. Dacă Fondul European de Investiții trebuie să continue cu relația cu IMM-urile ca până acum, nu cred că putem să lăsăm lucrurile să rămână așa cum sunt. Cum facem așadar să avem o strategie care să le ajute pe IMM-uri mai mult? E clar că e mai bine să vorbim de toate riscurile care există acum, pentru că altfel uh, băncile sunt cele care decid uh, ce vor să crediteze, ce proiecte și cred că ar trebui de aceea să găsim o soluție mai bună. Aș vrea să-l întreb pe domnul Abat, de asemenea, unde vede posibilitatea de a avea o bancă de, uh, de finanțare națională care are un know-how foarte clar, capacitate evidentă pentru ca să poată să activeze și acestea în această schemă. Aveți un proiect pentru o nouă strategie a EFSI prin băncile naționale și cum ar putea arăta această strategie? Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Maștat, vă rog să răspundeți. Două minute aveți. Fiecare vorbitor are două minute. Mulțumesc, domnule președinte. Pot să răspund domnului Fernandez și pot să răspund și domnului Bulman la prima întrebare, care se leagă de rolul Comitetului de Investiții. Cred că nu Comitetul de Investiții este cel care ar putea să facă o preselecție a proiectelor. Și textul, de altfel, a și evoluat. Într-o primă versiune a proiectului de regulament se vorbea de sarcini care trebuiau uh, atribuite Comitetului de Investiții și cred că aceasta este o eroare, pentru că nu cred că ar fi în stare să facă așa ceva. Șase experți care nu lucrează cu normă întreagă, chiar dacă sunt competenți, nu vor putea să facă o selecție în sute de proiecte care au fost uh, supuse uh, analizei de către statele statele membre. Aceasta este o activitate foarte tehnică pe care trebuie să o facă BEI, care are mijloacele pentru a o face și care dorește chiar să angajeze personal suplimentar în acest sens. Rolul Comitetului de Investiții este așadar uh, și ultima versiune a textului de altfel pare să meargă în această direcție, este deci de a verifica că proiectele care vor fi preselecționate de către BEI uh, îndeplinesc cu adevărat condițiile prevăzute de către regulament la articolul 5 și îndeplinesc condițiile uh, care au fost stabilite de către comitetul uh, de director. Cred că trebuie să ne asigurăm, și vreau să-i răspund domnului Bulman, astfel că BEI uh, finanțează investiții mai riscate, adică proiecte care nu ar fi, nu ar fi finanțate singură de către BEI. Acesta este rolul Comitetului de Investiții de la BEI să verifice uh, că proiectele respective corespund orientărilor de risc care au fost fixate de către Comitetul Director. Și cred că rolul Parlamentului va fi să controleze ca lucrurile să meargă așa. Dacă am constatat că EFSI finanțează proiecte care oricum ar fi fost finanțate de către BEI, atunci normal că ne-am ratat obiectivul și Parlamentul ar fi atunci în măsură să reacționeze. Trebuie să distingem însă între rolurile pe care le avem fiecare dintre noi. Selectarea proiectelor individuale, Beiul este cea mai echipată să facă acest lucru, apoi respectarea priorităților care au fost stabilite de către Parlament sau care au fost uh, fixate de către Comitetul Director cu controlul, sub controlul Parlamentului. Cred că acesta este rolul Comitetului de uh, Director și al Parlamentului. Iată, deci, distinția pe care vreau eu să o fac. În ceea ce privește IMM-urile, pentru că Parlamentul uh, președintele îmi face semn că nu mai am timp, vreau două lucruri să spun doar foarte pe scurt. Până în momentul de față nu am văzut nimic nou în ceea ce privește IMM-urile. Când citim aceste texte și cel puțin așa înțelegem noi uh, de la FC uh, acest uh, de la Fondul European de Investiții aceste idei, este să dăm mai multe posibilități să facă deja ceea ce face acest comitet ori se acordă garanții care sunt uh, acordate băncilor care apoi împrumut IMM, împrumută IMM-urile sau prin uh, capital de risc care este folosit pentru investiția în uh, IMM-uri și FEI-ul ar putea să facă mai multe prin acest mecanism, nu mai puține. Mulțumesc, spune președintele, domnul Brunic să răspundă acum, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Foarte pe scurt o să încerc să răspund. Cum putem să luăm aceste criterii în serios? Aș vrea să răspund la trei niveluri. În primul rând, luând politicile europene și angajamentele europene în serios. Creșterea verde, ecologică, este deja parte din foarte multe politici și obiective politice ale Uniunii, pachete legislative. Deci dacă chiar dorim să atingem aceste obiective, va trebui să o luăm pe această cale. Apoi, bazându-ne pe evidențele foarte clare pe care le avem până acum, că lucrurile funcționează și uh, oferind rezultate de dorit, nu numai în domeniile de climă, climei, ci și în uh, economie, de exemplu. Apoi, luând articolul 5 din propunerea EFSI foarte în serios, în care trei uh, din cele cinci criterii sunt legate strâns de obiectivele pe care le-am uh, menționat eu până acum, incluzând aici obiectivul de cercetare și dezvoltare, orizontul 2020, în care proiectele și provocările legate de societate vor include 2 miliarde de euro. Și uh, în al treilea rând, uh, spunând că Agenția Europeană de Mediu este deja un instrument despre care l-am discutat cu Beiul pentru ca să poată fi mai bine susținută în aceste investiții. Cam acesta este răspunsul meu la întrebarea pe care ați spus-o. Mulțumesc. Domnul Abat are cuvântul. Da, trei puncte din partea mea. În primul rând, sunt de acord cu domnul Fernandez, care a spus înainte mai multe lucruri. A spus că EFSI nu înlocuiește niciun vehicul instrument existent deja și așa este, nu înlocuiește pentru că nu poate să-l înlocuiască. Un punct important este că numele de fond poate să creeze confuzii, pentru că de fapt nu este un fond, este o garanție pe care Uniunea Europeană o acordă BEI. O garanție pentru mecanismele, instrumentele deja existente, BEI, uh, FEI, uh, băncile naționale, pentru că acestea să poată lua mai multe riscuri, ceea ce este foarte important, pentru că nu e vorba de un nou instrument care a fost creat aici. Domnul Bulman a spus uh, ce putem face pentru a putea asigura că funcționează. Cred că putem face ce se poate mai bine, adică să creăm stimulentele ex ante care sunt necesare pentru personalul FC și apoi să încercăm să facem o evaluare ex post uh, a schemelor existente. Odată ce avem aceste două variante, încercăm să acumulăm experiență pentru a vedea cum folosim acestea mai bine. Un al treilea punct pe care l-ați, uh, l-ați menționat, uh, ce pot face băncile naționale? Cred că aceasta este garanția noastră din partea EFSI uh, de a garanta anumite mișcări pe băncilor pentru ca să put, poată să aibă mai multă putere. Până la urmă suntem și noi bănci și suntem uh, sub, suntem sub, ne supunem acelorași regulamente bancare și cu cât uh, riscul este mai mic, cu atât puterea noastră este mai mare. Putem să ne gândim că aceste garanții ar putea fi acordate chiar fiecăruia dintre noi în țările respective sau o garanție colectivă prin așa, numitul, așa numita platformă de investiții. Una din exemple ar putea fi fondul Marge, Margherit, care este tot parte din platforma de investiții. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule Holland, aveți cuvântul acum. Mulțumesc pentru aceste prime comentarii. Foarte pe scurt, Filip Maistad a spus că sunt doar șase experți care nici măcar nu lucrează cu normă întreagă în și vor lucra în șapte luni de acum încolo, acestea sunt mai mult, e mai mult uh, retorică. Nu este un fond, uh, nu are bani de fapt la dispoziție, ci e un instrument care trebuie să fie folosit ca prevenire și care de fapt uh, asigură instrumentele existente. Thank you. Now we go to... Mulțumesc. Acum mergem mai departe la întrebările deputaților și primul vorbitor este domnul Gardia Zabal, care este raportor din umbră. Doamna, am cer scuze, un minut și jumătate. Gracias, președinte. Băiat. Mulțumesc, domnule președinte. Voi încerca ca într-un minut și jumătate să pun toate întrebările și să-mi exprim toate îndoielile pe care le-am tot avut de-a lungul uh, lucrărilor la acest fond. E clar că avem ce avem în fața noastră și că putem fi mai critici sau mai, mai mult sau mai puțin critici. Însă acum obiectivul este să îmbunătățim proiectul de raport uh, și uh, propunerea comisiei. Una din liniile pe care lucrăm se referă la modul în care am putea reduce sumele care ar urma să fie uh, luate practic de la Orizont 2020 și de la Connecting Europe Facility. O idee pe care o avem e finanțarea alternativă și să finanțăm prin marjele de la buget uh, înființarea fondului de garantare. Însă o altă posibilitate și aici aș vrea să știu ce crede domnul Maistat. Credeți că am putea reduce fondul de garantare, deci cele 8 miliarde blocate de la început de la buget fără să aducem atingere celor 16 miliarde de la garanție? Credeți că dacă am reduce acest fond de garantare, am pune în pericol participarea la acest uh, fond și, practic, demararea acestuia? Și o altă întrebare. Credeți că e posibil ca Banca Europeană de Investiții să participe cu mai mult capital, deci nu doar cu 5 miliarde, ci eventual să folosească excedentele din alți ani la, pentru acest fond și pentru a pune la dispoziție mai mulți bani pentru viitor? Însă asta aș mai avea și alte întrebări, însă deja am depășit timpul alocat. Thank you, Mr. Kölmel. Mulțumesc, domnul Kölmel de la buget. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori încă o dată să vă spun că din perspectiva noastră a grupului ECR, acest fond de investiții uh, face încă obiectul multor întrebări rămase fără răspuns și este foarte importantă întrebarea de unde vine acest optimism. De ce se crede că toate problemele care au fost numite vor fi uh, controlate? Aș vrea să spun un lucru fundamental. Nu îmi dau seama uh, cum va fi posibil să fie demarat un volum atât de mare de investiții fără să se știe dinainte pentru ce proiecte vor fi alocați banii. Unde sunt aceste proiecte? Eu cred că ar trebui să se afle toate proiectele candidate într-un singur lot, loc și mi se pare că această economie planificată s-a mai petrecut în istorie și știm cu toții la ce a dus. Mi se pare că vrem să luăm decizii, să hotărâm noi ce proiecte să fie subvenționate și să garantăm că ele sunt finanțate durabil. Mie mi se pare că asta nu poate să facă decât o întreprindere, în niciun caz statul. Dacă ne îndreptăm în direcția aceasta, să știți că este complet greșită și de aceea uh, nu mi se pare necesar. Mi se pare că ne aflăm acum uh, într-un um, moment în care suntem în pericolul ca BCE-ul să înceapă să tipărească bani, avem o politică de dobândă zero, unde lipsesc banii? Nu lipsesc banii, lipsesc proiectele rezonabile și eu nu cred că e bine să se financeze proiecte riscante. Mulțumesc. De la PPE, domnul Otmar Caras, raportor din umbră. Da, domnule președinte, domnilor și domnilor, vă mulțumesc Vreau să continu de unde s-a oprit Udo Bulman. Aici nu este vorba de o analiză a uh, unui concert de dorințe, ci trebuie ca fiecare dintre noi să pună întrebări experților refăcând referire la uh, propunerea comisiei. În al doilea rând, telefonul domnului Cara sună, din păcate. Președintele îl întrerupe și îl roagă să repete. Okay. I would say, möchte gerne ha Aș vrea să spun, aș dori ca să ni se vorbească de către fiecare expert de ce modificări trebuie făcute în propunerea comisiei, în funcție de domeniul său de competență. În al doilea rând, s-a spus că plus valoarea celor 16 miliarde nu poate fi uh, considerată sigură la ora actuală. Se pune problema de unde să vină acești bani de unde să fie luați acești bani pentru ca plus valoarea acestor 16 miliarde să poată să fie probată. Al trei, în al treilea rând, este corect că acest fond își va atinge obiectivele doar dacă noi vom scrie în acest regulament că nu trebuie să fie finanțat niciun proiect care, este dej- care poate fi deja finanțat din fondurile existente. Thank you. Now, miss... Mulțumesc. Domnul Depre acum. Uh, merci, monsieur... Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc tuturor vorbitorilor pentru această dezbatere foarte interesantă. Eu sunt ca domnul Maistat. Acest plan mi se pare util, necesar, oportun în contextul actual mai ales al BCE care își schimbă politica încet încet. Foarte des se spune că acest plan va fi util pentru IMM-uri, dar când mă uit la dispozitiv nu văd nimic special pentru IMM-uri. Se vorbește de întreprinderi în general. Poate fi vorba de o filială Google sau Microsoft. Nu văd nimic specific pentru IMM-uri, deci aș vrea să știu dacă nu am înțeles eu bine. Mai departe, cred că Bay se descurcă foarte bine în această situație. și va încasa cel puțin 20 de milioane de euro pentru Platforma Europeană de Consiliere pentru Investiții. Citez de la articolul 2. Apoi, la fiecare investiție, BEI va uh, interveni cu 20%, deci va garanta 20% și pentru a se finanța această garanție, ni se propune să se ia bani de la programe pe care noi le considerăm uh, prioritare, adică Orizontul 2020 și Mecanismul Conectarea Europei. Și ajung la următoarea întrebare. De fapt, toate acestea pentru ca BEI să facă proiecte despre care spuneți că nu se știe sigur dacă vor uh, avea succes. Caracterul subordonat nu este stabilit în acest dispozitiv de măsuri și, în plus, există riscul să se concentreze investițiile în câteva țări, mi se pare că sunt multe riscuri aici. Și am următoarea întrebare. Este necesar în situația actuală, când știm, știm că va trebui să alimentăm fondul de garantare, dar este necesar să spunem de acum de unde vor veni cele 8 miliarde? Nu putem să spunem că în fiecare an, în funcție de un scadențar prestabilit, să găsim fondurile pentru a finanța ceea ce trebuie finanțat ca să alimentăm fondul de garantare? eu cred că e important să găsim o alternativă la articolele 18 și 19 din proiect. Thank you. Now... Mulțumesc. Doamna Riada. Eh, Mulțumesc această limbă nu este prevăzută. Croig an géir céim is in sin go haachnaíochta. Această limbă nu este prevăzută în regimul lingvistic al Reuniunii. Uh, mă scuzați, stimată colegă, numai implementării deciziei biroului nu avem traducere uh, din limba irlandeză gaelică. Președintele spune, nu este permisă nici cu traducerea consecutivă de către un asistent, în conformitate cu regulile Parlamentului. Așadar, nu puteți lua cuvântul în această limbă. Well. Capan ghfuil aspa dé an cuasaí den láthas an seo ní aon tíim leis agus nílim chun lár atanga eile gailann se mo hanga dúchasach agus tá cetain na gom. Só gur amgat nílim chun láir a Okay, so we move to the next speaker. Trecem la următorul vorbitor. Domnul Tremosa. Tremosa is not here. Domnul... Uh, Mr. Demasi. Domnul Tremosa nu e aici, domnul Demasi. Thank you, Chair. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc în primul rând pentru prezentările experților, pentru această uh, uh, introducere, mai ales ce a spus colegul Holland, mi s-a părut uh, foarte concret și noi, uh, grupul de stânga din Parlamentul European, îl susținem și îl vom susține pe domnul Holland prin amendamente concrete la um, acest uh, pro proiect privind instrumentul. Pentru grupul nostru este de neînțeles că, în ciuda lichidităților enorme aflate la dispoziție, există Uh, motive ca uh, adevărul It's the austerity, stupid, it's not the economy să nu fie înțeles. Și uh, în acest context vedem că s-a ales formula de parteneriat public-privat, însă astfel de proiecte sunt uh, din ce în ce mai scumpe pentru contribuabili. Și uh, dacă este așa, răspunsul pe care îl dă Comisia Europeană nu este convingător, și anume că se alege această formulă pentru că situația datoriilor este prea mare. Domnul Holland a spus că ar fi posibil ca uh, Banca Europeană să de Investiții să intervină și fără să se țină cont de criteriile de la Maastricht. Eu aș vrea să vă întreb uh, cum uh, este posibil să se facă derogări pentru statele membre uh, de la criteriile de la Maastricht, dar să nu se facă pentru investiții publice care respectă criteriile necesare. Aș dori să aflu de ce se consideră că acest tip de proiect este mai eficient și asta îl întreb pe domnul Holland. Thank you. Uh... Mulțumesc. Cine dorește să ia cuvântul pentru grupul verzilor de la bugete? I have one, one place. Numai o persoană poate să ia cuvântul. Mulțumesc, domnule Gualtieri. De fapt, eu nu vreau să întreb nimic. Mulțumesc. Thank you. Now for the FTD. Mulțumesc. Acum de la EFDD, domnul Țani. Mulțumesc, domnule președinte. Le mulțumesc tuturor celor care au intervenit, oaspeții noștri, doar ce după săptămâni de ipocrizie și de entuziasm nejustificat în legătură cu acest plan, începem să înțelegem cum, de fapt, acest plan se bazează pe niște uh, argumente uh, lipsite de viabilitate. Uh, în primul rând, trebuie să vă spun că am impresia că acest plan e un fel de project bond inițiativ de mai mari dimensiuni a BEI. Acest proiect, în faza sa pilot, nu a dat uh, rezultate satisfăcătoare. Proiectul Castor, primul uh, proiect finanțat din Spania, a fost chiar un dezastru. Bani publici uh, aruncați pe apa râului pe apa sâmbetei. Deci ce cred uh, și oaspeții noștri despre acest lucru? A doua întrebare se referă la utilizarea parteneriatelor public-privat. Prea păi adesea vedem că aceste instrumente de finanțare a proiectelor nu funcționează. Și ceea ce se întâmplă cel mai adesea e că pierderile, bineînțeles, sunt acoperite din banii publici dar dacă sunt, bineînțeles, profituri, uh, rare ori, acestea sunt private. Deci cum putem avea un instrument alternativ față de parteneriate public-privat care nu au fost eficace? Un al treilea lucru, riscul privatizării anumitor servicii publice fundamentale prin intermediul acestui fond. Deci cum putem evita acest lucru? Ce credeți dumneavoastră despre existența acestui risc? Vă mulțumesc, domnul Ecaut de la Verzi. Mulțumesc. Domnule președinte, aș vrea să continu uh, pe tema factul, factorului de pârghie. Nu sunt de acord să-i spunem efect de multiplicare, ci uh, efect de pârghie, care este de 15. Mă ne lămurește discrepanța dintre ce spune domnul Maistat uh, și uh, și ce spune celălalt expert, pentru că acest fond nu este unul obișnuit. El are scopul de a face noi investiții în noi subiecte, creând o transformare a, uh, a economiei, după cum a spus domnul Bradici. Dar dacă ne uităm la factorii de pârghe din economie, dacă ne uităm la exemplul Fondului pentru Eficiență Energetică, vedem că factorul de pârghe este maxim de 7, deci acest uh, efect de 15 nu se obține când uh, vorbim de lumea reală, de investițiile reale. Deci cum se pot ameliora acestea? Nu am auzit, pentru că altfel nu facem decât să promovăm situația curentă și, de exemplu, luăm bani din fondul Orizontul 2020, care se bazează pe granturi în parte, pentru că știm că dacă ne gândim la inovare, unor piețele nu sunt în stare să facă față și mi se pare că ne îndepărtăm de acea, luăm bani de acolo ca să uh, îi punem la EFSI. Și aș vrea să-mi spuneți dacă vreți să uh, stimulați investițiile, cum faceți fără să intrați într-o logică în care uh, Sectorul public își asumă riscul și sectorul privat are numai beneficii. Sau vreți cumva să obțineți mai multe investiții de la statele membre? Pentru că până acum nu ați prea stârnit pofta de investiții pentru statele membre. Cum veți face acest lucru și aș vrea să vorbim despre această discrepanță pentru că e foarte interesantă. Sir Valli. Mulțumesc, domnul Vali de la Comisia Econ. Și eh, si pensavo ci solo uno slot. Mulțumesc. Eu credeam că fiecare grup poate interveni o singură dată. Nu, nicio problemă, sunt de acord. Am o întrebare referită referitor la intervenția făcută de directorul Agenției de Mediu. Ce credeți despre proiectele din statele membru, cum ar fi, de exemplu, stocarea gazului? Am văzut în trecut uh, proiecte de tipul proiectului Castor din Spania, când s-au văzut că nu erau deloc viabile din punct de vedere al mediului înconjurător. Astfel de proiecte specifice uneori chiar destabilizează subsolul, din păcate. Uneori uh, uh, teritoriile practic respective sunt expuse la riscuri, mai ales când sunt în zone seismice. Eu știu că există un lobby pentru un lobby pentru exploatarea acestui gaz de șist. Deci ce credeți despre aceste proiecte? To the two of the opinion Dăm acum cuvântul celor doi raportori pentru aviz de la comisiile ITRE și TRAN. Doamna Van Bremt, mai întâi. Thank you. De la ITRE. Um, and thank you on the uh, speakers. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc diferiților vorbitori. Întrebarea mea a mai fost adresată și de alte persoane, dar aș dori să clarificăm lucrurile oricum, pentru că sunt responsabilă de acest aviz uh, pe tema originii acestor fonduri, și anume Orizontul 2020. Sper că îmi veți da dreptate că este absurd. Se umblă la bugetele pentru cercetare și dezvoltare și infrastructură, care sunt foarte echilibrate și au o direcție bună. Se iau practic bani de la acele rubrici ca să fie trecuți la acest fond. Eu cred că pot exista și alte soluții. Și întrebarea mea se referă la ce spunea domnul Maistat. Care este obiectivul pe care îl urmărim? Pentru că sunt uh, de acord cu ce s-a spus. Cred că explicația din regulament nu e suficient de clară. Cum vom face ca la alineatul 5.2 există o uh, subdiviziune care e foarte bună, dar rămâne o listă deschisă. Ce facem dacă se va investi în centrale pe cărbun sau într-o mobilitate care nu este durabilă? Cum veți putea să definiți uh, ce proiecte sunt finanțate în așa fel încât ei să fie obligate să meargă în direcția indicată? Mulțumesc. Acum raportoarea de la TRAN, doamna Ayala Sender. Gracias, Sí, eh... Mulțumesc, domnule președinte. Nu știu exact cui să adresez întrebarea, poate domnului Maestat. E vorba de complementaritate aici. E nevoie deja de toate aceste miliarde sau am putea deja să punem sume la dispoziție de la an la an fără să Uh, punem uh, sub semnul întrebării capacitatea acestui fond. În al doilea rând, pentru domnul Holland am o întrebare. Dacă v-am înțeles eu bine, ați afirmat că împrumuturile BI nu sunt uh, calculate pentru datoria publică națională. Dacă puteți, îmi puteți explica mai bine despre ce e vorba? La nivel național avem alte vești, alte informații. Și dacă lucrurile nu stau astfel, cum am putea concretiza la acest instrument uh, stimulul necesar pentru a avea investiții publice în domeniul transporturilor? Și așa cum s-a spus foarte bine, în momentul de față, pentru investițiile de infrastructură, uh, fondurile sunt publice și nu e vorba decât de construirea de autostrăzi cu uh, taxă. De fapt, nu se face nimic altceva. locurile de muncă. Sau ă, despre asta nu prea avem cifre din partea comisiei. Se spune că se vor crea locuri de muncă, însă informațiile nu sunt suficient de vizibile pentru restul cetățenilor. Și în ce privește și ă, partea ecologică, nu avem niște cifre exacte pentru a evita toate restructurările și delocalizările atât de uh, uh, marcate. Domnule Abad, IMM-urile. Credeți că Banca Europeană de Investiții, dumneavoastră aveți deja destulă de experiență în această privință, credeți că BI poate, acum are capacitatea de a face față nevoilor reale pe care le au IMM-urile, micro autonomii, persoanele fizice autorizate, de exemplu, din sudul Europei? Și încă un lucru, cum să evităm concentrarea geografică și cum îi putem ajuta pe cei care au nevoie, nevoi, mai ales țările care au un deficit bugetar de peste 3%. Mulțumesc! Multe întrebări bune, însă din păcate doar două minute pentru răspunsuri din partea fiecărui oaspete. Merci, Monsieur le Président. Euh, il me sera difficile dans... Mulțumesc. Euh, greu să răspunzi în așa puțin timp uh, cu corectitudine la toate întrebările atât de pertinente. Mai multe întrebări se refereau la fondul de garantare. Articolul 8 din proiectul de regulament, care prevede ca obiectivul este să avem în fond 50% din totalul de garanții acordate de Uniunea Europeană. E o sumă corectă, zic eu care nu se poate justifica decât dacă BI-ul își asumă mult mai multe riscuri decât în prezent. Și ca să vă dau un element comparativ, pentru fondul de garantare, pentru operațiunile externe ale BI, deci operațiuni în țări care sunt în afara Uniunii Europene, mai ales uh, țări ACP, unde riscurile uh, încă sunt destul de ridicate. Deci fondul de garantare e alimentat în proporție de 9% din angajamentele băncii europene de investiții. De data asta e puțin diferit, eu zic 9% din totalul de angajamente. Aici se spune că în fond trebuie să punem 50% din totalul garanției acordate. E justificat, repet, dacă BEI-ul își asumă mai multe riscuri. Există o șansă din două ca garanția să fie utilizată. Însă vă atrag atenția asupra faptului că această garanție nu trebuie constituită decât progresiv. Trebuie să ajungem la 50% doar pe măsură ce Banca Europeană de Investiții face apel la EFSI. Deci doar pe măsura acordării de împrumuturi se crește această garanție. Deci nu are niciun rost să vii cu 50% din cele 16 miliarde imediat. Deci niciodată anul ăsta BI-ul nu va face apel la 16 miliarde de euro pentru a avea garanții. Deci pe măsură ce BI-ul acordă împrumuturi se constituie această garanție. Deci o primă nuanțare a dezbaterii. Acum, cum să alimentăm acest fond de garantare? Cum să găsim cei 50%? Asta e întrebarea grea e drept. Și vorbesc aici, practic, um, cu toată libertatea. E clar că asta ne face să avem cu toții uh, semne de întrebare. De ce? Căutăm pe de-o parte bani de la Connecting Europe Facility și pe de altă parte de la Horizon 2020. Întrebarea pusă și doamna Van Vremt, întrebare uh, pertinentă. De ce a făcut comisia asta? Uh, a spus că în loc să utilizăm aceste mijloace bugetare drept subvenție, deci dacă îi folosim acești bani la EFC, efectul de pârghie va intra în joc, care nu va fi întotdeauna de 1 la 15, să fim serioși. Dar chiar dacă ar fi de 1 la 10, raționamentul a fost că în loc să subvenționezi, poți finanța, poți obține mai mult uh, prin uh, Fondul European de Investiții. Deci vedem care a fost motivul. Însă, după părerea mea, există totuși două chestiuni. Poate nu vă aborda restul mai în timp, mi se atrage atenția, însă e un element important din dezbaterea acesta. Nu vom avea aceiași beneficiari. De exemplu, în domeniul cercetării, Orizont 2020. Și BEI-ul are experiență prin acea facilitate pentru cercetare, are experiență și a făcut să existe efectul de pârghie, a finanțat societăți care făceau cercetare aplicată, care ducea la niște rezultate concrete rapid, cu randament comercial și astfel a putut să fie atras sectorul privat pentru a finanța o astfel de cercetare. Deci noi riscăm să avem mai puține mijloace pentru a finanța cercetarea fundamentală, cercetarea de bază. Și asta explică și anumite reacții din partea mm, uh, oamenilor de știință. Acum, în ceea ce privește facilitatea conectarea Europei, și aici pot să anticipez, nu pot să anticipez ce vor spune experții pe transport. Există anumite sectoare pentru care e nevoie de subvenții directe. Nu poți finanța totul prin acest sistem de efecte de pârghe și interese private. Trebuie să ne asigurăm că vor exista suficiente posibilități pentru anumite proiecte care sunt prioritate, asta știe, prioritare, asta știe toată lumea, de exemplu transportul feroviar. Deci trebuie să rămână în continuare posibilitatea de a subvenționa aceste proiecte. Vă mulțumesc, domnul Ruimix. Mulțumesc. În primul rând vreau să mă refer la proiectul Castor și la furarea subsolului. Trebuie să vă spun că noi, Agenția Europeană de Mediu, nu am făcut nicio lucrare, niciun studiu aprofundat în legătură cu acest proiect. Deci nu avem cunoștințe Uh, însă nu mă voi referi la proiecte individuale, deci pe care nu le cunosc. Însă, după cum știți și dumneavoastră, există proceduri în Uniunea Europeană care călăuzesc uh, astfel de activități. Avem principiul precauției din tratatul de la Lisabona și valorile privind impactul asupra mediului. Ce pot să vă spun e că anul acesta, mai târziu, împreună cu Comitetul Științific, vom organiza un semisar numit Uh, diferitele motive pentru a exploata subsolul. Acum, articolul 5, 2. Uh, o întrebare a domnului Caras, dacă am înțeles eu bine, dacă se va ajunge la rezultatele scontate. Ca agenție de mediu trebuie să vă spun că aș vrea să mă concentrez pe exemplele dumneavoastră, pe cele două exemple. Vorbeați de o termocentrală pe cărbune. Întrebarea e, dacă luăm în serios perspectiva 2050, vrem într-adevăr să investim pentru că actualul sistem bazat pe cărbune să devină mai eficient, știind că oricum e un sistem limitat, sau ne dorim să investim pentru tranziția către un nou sistem energetic. Eu cred că acestea ar trebui să fie criteriile care să aibă întâietate. Și referitor la exemplu privind mobilitatea, din anii 90, transportul de transporturi uh, E singurul sector care emite mai mult dioxid de carbon. Deci până în 2050 uh, avem acel obiectiv de a scădea emisiile cu 60%. Să vom investi în actualul sistem de mobilitate, văzând cât e de limitat, sau vom uh, investi în altceva, într-un sistem de mobilitate uh, cu puține emisii de dioxid de carbon. Acolo se vor afla adevăratele inovații și adevăratul progres. Și acum foarte pe scurt la cele, la locurile de muncă nou create. Ceva nou care e legătura cu restructurarea brutală a economiei din unele țări. Când e vorba de macroeconomie sau de direcția macrosocetală a acestor investiții. Despre asta și s-a, s-a și organizat audierea de astăzi. Trebuie să vedem întotdeauna efectul net. Știm din probe factuale că efectul net e pozitiv. Asta nu înseamnă că fiecare industrie sau fiecare companie va avea de câștigat de pe urma acestei direcții. Dacă mă uit la multe orașe europene în care încă există străzi care poartă numele, de exemplu, căruțașilor. Ei bine, nu mai avem o astfel de industrie, însă asta nu ne-a împiedicat să progresăm. Societatea noastră e în tranziție, multe lucruri se schimbă, unele dispar, vor apărea noi industrii, va trebui să ne concentrăm pe noi locuri de muncă și vor exista și efecte ale tranziției. Dificultăți din punct de vedere social mai ales, însă eu cred că Europa are înțelepciunea și experiența pentru a face față acestor lucruri așa cum trebuie. Tu. Jean Artui for the Budget Committee. Acum uh, îi dau cuvântul domnului Jean Artui de la Comisia de Bugete. Mulțumesc, Roberto. Iată că am încheiat prima parte a audierii noastre de astăzi. Acum îi... Nu am terminat, mai avem încă două persoane care trebuie să ne răspundă la întrebări. Mă scuzați, domnul Abad întâi. Și vous plaît, pour la conclusion. Yeah, um, only, only on, on, on my side, only very briefly, uh, five points, because many, many, uh, many things were, were said. Um, Mulțumesc. Foarte multe lucruri s-au spus și vreau să reacționez. Aș vrea să subliniez că EFSI este doar unul din, cele trei, uh, unul din cei trei piloni ai planului Juncker și n-ar trebui să ne concentrăm pe acest pilon, pentru că nu este cel mai important, de fapt. Uh, trebuie să ne concentrăm pe întregul, uh, întregul plan, pentru că celelalte două, cele două, ceilalți doi piloni sunt mai importanți decât celelalte. Dacă ar fi să ne uităm la investițiile FC și ne uităm la suma investițiilor private, este foarte dificil, bineînțeles, dar nu despre aceasta este vorba când trebuie să discutăm despre investițiile FC, care sunt de 21 de miliarde. BEI-ul este cel care va compensa până la 63 de miliarde. Deci investițiile BEI vor fi un multiplicator de 3 față de suma inițială, iar uh, investițiile BEI sunt făcute pentru a atrage cu un multiplicator de 5 investițiile private. Deci este un multiplicator de 15, este puțin cam mult. Un al treilea punct, crearea EFSI urmează cele mai bune practici din alte țară. Mi-amintesc că am spus acest lucru și în uh, discursul meu, dar știu că și în Statele Unite, de exemplu, există țări care au uh, piețe mult mai dezvoltate de investiții pe termen lung și cred că avem multe de învățat uh, de la ele, una dintre ele fiind aceasta. Un alt punct uh, trebuie să știm că are legătură cu faptul că un faptul că un proiect este un eșec nu are neapărat legătură directă cu cum a fost finanțat. Am avut foarte multe exemple în acest sens. Și ultimul punct pe care vreau să-l menționez, o să-l fac în spaniolă. El... Probabil tocmai există o serie de țări, printre care Spania, deci țări din sud, unde ponderea întreprinderilor e mult mai redus. O, un IMM din, o IMM din uh, Germania e mult mai mare decât una din Germania. Deci cu cât sunt mai mici întreprinderile, cu atât își închid porțile mai mult, cu atât inovează mai mult, cu atât au o productivitate mai scăzută, cu atât e mai redusă um, capacitatea lor de a obține credite. Segmentele acestea, deci cu cât sunt mai reduse, cu atât uh, prezintă riscuri mai mari pentru bănci. Avem acordul Basel 3 după cum știți. Și faptul că o mare parte din clienții tăi sunt micro-întreprinderi face ca costul de reglementare să fie mult mai ridicat. Deci de aceea garanțiile au o pondere atât de importantă. Să nu uităm că brațul care reglementează investițiile e Fondul European de Investiții, care face două lucruri. În primul rând, garanții și în al, rând, venture, și al doilea rând, venture capital – și acest capital de risc e o sursă alternativă nebancară de finanțare și acesta este unul din marile obiective pentru economia spaniolă sau alte economii în care întreprinderile joacă o ponderă mai redusă ca în Spania. Merci. Merci, monsieur. Mulțumesc foarte mult, domnule Abad. Domnul Lulon are cuvântul acum. Trei puncte, vă rog. Primul a fost menționat de Fabio De Mazi și de dumneavoastră în legătură cu faptul că împrumuturile BEI nu sunt calculate la datoria națională. Fabio a spus cum pot fi fondurile naționale să fie exceptate de la criteriile de la Maastricht. Fabio, pentru că acestea nu sunt fonduri din partea statelor membre. Împrumuturile BEI nu sunt împrumuturi naționale și nu contează de aceea la datoria națională. Dacă ar fi, aceasta ar fi o dublă uh, siguranță, o dublă responsabilitate și de aceea uh, garanția pe care o oferă aceste fonduri sunt o, este, vine din partea BEI. Este un punct foarte important și am spus și că ca și în decembrie anul trecut. Uh, Senior advisors și consilieri așadar la comisie nu știau că împrumuturile BEI nu contează la uh, datoria națională, publică, în timp ce, de exemplu, domnul Schäuble este obsedat de datorie, care înseamnă, în germană se spune schuld, și care înseamnă atât datorie cât și vină. Deci cred că și în alte limbi această uh, Ideea de creditare nu este una care are o singură înțelegere. Numai prin credit se pot uh, găsi soluții care să, fie mai, să meargă dincolo de aceste simple rezolvări. În al doilea rând, nu avem nevoie de investiții de risc. De ce să ne batem capul cu ele, care bineînțeles că vor reveni cu publice în sectorul privat? Una din puterile lui Jacques Delors era cea de a se baza pe faptul că Europa trebuie să se bazeze pe angajamentul dublu al actului unic, atât pe coeziune uh, socială, cât și pe piața internă, așadar. Și restabilirea încrederii în piața europeană trebuie să fie tot timpul ghidată de investițiile sociale, educație, revigorare din punct de vedere urban sau altele care țin de infrastructură. Deci e vorba de o nevoie uh, care nu este numai în sectorul privat, fie că e vorba de spitale, de medicamentele care sunt uh, recomandate de către medici și așa mai departe, toate aceste cheltuieli sunt legate. Și în ceea ce privește ceea ce, a spus, uh, ce ai spus tu, Catherine, uh, în avizul tău, nu ar trebui doar să puneți întrebări comisiei, nu încercați să vă exprimați doar dubile. Mai degrabă, Gândiți-vă că nu există bani cu adevărat în această propunere, în timp ce uh, fondul EFSI uh, uh, și BEI este dotat cu fonduri. Nu există nevoie de alte criterii noi. Criteriile programului de acțiune special de la tratatul, din tratatul de la Amsterdam, educație, ecologie, și așa mai departe, IMM-uri, este deja destul de amplu. Și un ultim punct, după programul special de la Amsterdam, care a fost salutat de și propus de către Antonio Gutierrez și salutat de către Bay. Bayul și-a uh, mulțit cu patru investițiile între 1997 și 2007 cu ajutorul acestor programe, care au dus la mai multă convergență și la mai multă coeziune. Instrumentele există, nu este nicio nevoie să mai inventăm alte instrumente. Deci haideți să nu luăm pe calea întrebărilor uh, a, despre fonduri, pentru că acesta nu va reuși această abordare, va dura infinit și ce este mai important este ca să nu mai uh, ne împiedicăm în elementele care ne fac să nu mai avansăm, ci din contră să încercăm să creăm instrumente care funcționează bine și sunt moderne, nu datează de acum 20 de ani. Mulțumesc foarte mult celor patru intervenienți care ne-au ajutat să înțelegem mai bine, prin viziunea lor, ceea ce am discutat. Mulțumesc lui Filip Meister, domnului Vic, domnului Jose Maria Abaci și Stuart Holland. Și acum o să trecem la partea a doua a acestei audieri. Aș vrea să dau cuvântul lui Holm Keller și lui Mathieu Groș, pe care îi rog să se urce la tribună acum pentru ca să intervină. Thank you. Thank you. cette seconde session est consacrée euh, aux applications pratiques et à l'investissement privé. Trecem acum la partea a doua și aș vrea să dau cuvântul domnului Holm Keller, care este președintele Fundației Kenup. Vă rog. Domnule Keller, aveți cuvântul. Very good. Thank you very much um, for giving us the opportunity just um, to lead in Mulțumesc foarte mult pentru această ocazie de a discuta despre aceste puncte importante, pentru că comunitatea investițiilor nu este deloc lipsită de lichidități și are dorința de a contribui la Europa stabilă. Nu trebuie să uităm acest lucru. Din păcate, multe din aceste oportunitățile, oportunități se bazează pe piețe disfuncționale, care sunt uh, caracterizate prin lipsă de stimulente și uh, reglementări prea vechi. Pentru a putea debloca aceste investiții private, avem nevoie de platforme specifice pentru industrie care să implice investor, investitorii, cercetarea, dezvoltarea, legiferatorii și ceea ce n-am auzit până acum, societatea civilă. Permiteți-mi, vă rog, să dau mai repede um, ceea ce aveam de spus, ca să spun așa, și să vă prezint uh, pe scurt uh, fundația mea, fundația Kenop, pentru ca să vedem din această perspectivă ce dorește să facă planul Juncker. Ceea ce am făcut până acum este să identificăm uh, oportunitățile specifice pe piața investițiilor care apar, aceste oportunități, din schimbările demografice. Schimbările demografice au uh, și efecte pe aspecte și piețe legate de sănătate, dar au și efecte specifice pe oportunitățile pentru investiții care sunt în momentul de față descoperite în China și în SUA, dar din păcate nu neapărat în Europa. Într-un proces care a durat 2 ani, am uh, încercat uh, cu consultanță în domeniul industriei și în domeniul bancar să analizăm mai multe industrii și să identificăm uh, șase oportunități speciale în care Europa ar putea să fie pionieră pe piața mondială. Nu e vorba aici de recuperare, ci e vorba de a prelua o poziție de leadership foarte clară. Aceste industrii sunt, de exemplu, vaccinurile pentru adulți, o industrie în care Europa a fost uh, pe primul loc mult timp, medi- um, medicamente personalizate, nu neapărat în domeniul oncologic, uh, o um, îngrijire medicală bazată pe valoare pentru a crea o valoare adăugată pentru pacienți și soluții independente precum și modernizarea îngrijirilor. Cred că dacă reușim să schimbăm uh, felul în care acționăm, am putea găsi domenii în care Europa ar putea să fie lider în lume. De ce nu suntem însă lideri deja? Este destul de simplu să răspundem la această întrebare. Am a avut sisteme de stimulente foarte diferite, foarte dezarmonizate, mai ales în aceste industrii. Ca să spunem foarte pe șleau, ne aflăm într-un domeniu în care persoane foarte inteligente, în organizații foarte bună, iau decizii sistematic proaste. Este foarte clar ce se întâmplă și aceasta este o premiză pentru ca investițiile să devină disfuncționale. În final, ne aflăm în fața unei situații în care avem industrii care sunt uh, foarte dotate cu investiții, dar în Europa avem foarte puține companii startup și foarte puține IMM-uri care să fie ghidate de spirit antreprenorial și care să devină Microsoft-urile viitorului, Intel-urile viitorului sau Facebook-urile Europei. Este foarte simplu. Dacă ne uităm la această industrie, de exemplu, fără să încercăm să fim lideri în domeniul uh, îngrijirii sănătății în Europa, probabil că lucrul acesta n-ar fi neapărat foarte etic. Așadar, am încercat să creăm un consorțiu. Vedem că aceste lucruri există deja. Am vrut să facem un inventar, să facem un efort, așadar, cu oamenii care de obicei nu stau uh, la masa deciziilor pentru a folosi aceste oportunități. Avem nevoie de statele membre care să ia, preia acest rol. E vorba aici de Malta și Croația, de exemplu, care au primit susținere puternică din partea Organizației Mondiale a Sănătății pentru ca să preia responsabilitatea și a actualiza la nivelul statelor membre mai întâi unele din reglementările care sunt necesare, iar apoi în aceste șase industrii în mod uh, special, am încercat să aducem împreună actorii cei mai importanți în domeniu pentru a putea crea cu adevărat un sistem de inovare și pentru a crea și o serie de proiecte de investiții. Acest lucru nu va funcționa însă numai decât uh, dacă societatea civilă funcționează și participă și aceasta nu se va întâmpla decât dacă o parte a societății civile organizate va putea să uh, aibă destulă susținere și să primească destulă susținere în acest sens. Dacă ne gândim, de exemplu, la vaccinuri, așa cum am spus înainte, e vorba de o chestiune care ține de societatea civilă, care se transformă într-o chestiune care uh, ține de sănătatea publică și într-un domeniu care nu are destule investiții publice. Sistemul pe care l-am creat este unul destul de simplu și are ca scop să garanteze o investiție publică destul de mică, dar cu un factor de multiplicare destul de mare, un efect de pârghie bun, pentru a debloca investițiile private, în primul rând, dar și pentru a folosi sinergiile cu celelalte proiecte existente din proiectul, din sectorul privat sau public, indiferent, și organizând toate aceste idei într-un fond comun ca o afacere care nu mai necesită subvenționare. Deci platforma noastră de industrie industrială este una care se bazează pe același drept și necesită un împrumut, care împrumutul pe care îl uh, menționați dumneavoastră, pe care îl va plăti înapoi și vom putea apoi să investim mai departe în aceste domenii de inovare în Europa. De ce avem nevoie? Este de următoarele. Avem nevoie, în primul rând, de un sistem de luare a deciziilor pentru acest fond care să fie absolut independent de partide și de interese. Independent de interesele regionale, independent de industrie sau de anumiți actori. Al doilea lucru de care avem nevoie este să putem să gestionăm acel fond ca o entitate pentru a crea profitul în efect de pârghie cu oricine ar putea să se potrivească în acest sens. Și pentru aceasta trebuie să creăm instrumentele în sistemul nostru pentru ca ele să fie acoperite de sistemele din 28 de state membre. Nu e vorba de uh, stat membru mic sau mare, nu acesta contează, nu e vorba nici de care a fondurilor, ci e vorba de crearea unor valori pentru Europa și de folosirea unor fonduri publice care nu sunt suficiente pentru a putea debloca un capital public care se folosește în momentul de față în altă parte. Asta este ceea ce dorește platforma noastră specifică pentru industrie și vom recomanda Parlamentului în mod special să se gândească la orice dorește să facă în domeniul oportunităților industriale și să fie cât se poate de viguros în selectarea sarcinilor corecte și a oportunităților corecte care ar putea să ducă la un rezultat bun. Vă mulțumesc foarte mult pentru timpul pe care mi l-ați acordat. Merci, Monsieur Keller. La parole est... Mulțumesc foarte mult, domnule Keller, și acum vreau să dau cuvântul domnului Mathieu Groș. Domnul Groș este expert în domeniul sectorului privat și care a fost numit de către Comisia Europeană ca și coordonator pentru TNT. Mai precis, se va ocupa și se ocupă de probleme de transport. Monsieur le Président, donc euh, je ne suis pas vraiment du secteur privé. Mulțumesc, domnule președinte. Nu sunt chiar din sectorul privat, am fost mult timp în sectorul public, ca membru în Parlamentul acesta, de exemplu, timp de 20 de ani. Uh, am participat și la elaborarea criteriilor pentru rețelele transeuropene. În fine, acum vreau să vă vorbesc despre cum funcționează un fond existent, cu ce provocări ne-am confruntat în cazul acestui fond și care sunt perspectivele de viitor în contextul mecanismului conectare Europei și al rețelelor transeuropene. Am să repet rapid provocările. În uh, domeniul transporturilor, am fost confruntați cu uh, evoluția situației CO2. Transportul este singurul, chiar comparat cu industria, unde consumul de CO2 a crescut și care și-a stabilit un obiectiv foarte clar pentru 2020. Pe următorul slide vedeți următoarea provocare a crescut cu 50% cererea de transport de pasageri, cu 20% transportul de mărfuri, iar uh, pe plan global lipsesc, uh, de fapt, investițiile în infrastructură în general, spre deosebire de sectorul transportului. Vedeți aici o comparație între SUA și zona euro la capitolul investiții și, de altfel, chiar mâine se va prezenta aici la Bruxelles un studiu referitor la sectorul feroviar și investițiile din acest domeniu. Și pot să vă spun chiar de acum că și în state ca Germania, în uh, fiecare an lipsesc cam 300 de milioane la investiții, iar în Franța cam 400 de milioane. Așadar, acest uh, sector necesită investiții pentru întreținere și pentru dezvoltare. Și a treia provocare este o provocare legată de o ecomodalitate eficientă, cum se numea înainte. Dacă ne uităm la repartizarea um, transportului modal, avem uh, mărfuri, transport maritim 36,9%, iar uh, la pasageri, dacă combinăm uh, transportul rutier și transportul maritim, acestea reprezintă peste 80%. Și am inclus și aceste provocări în abordarea noastră. Rețelele transeuropene au început uh, printr-o sumă de priorități uh, ale statelor membre și s-a ajuns până la urmă la un proiect cu greutate, însoțit de un instrument financiar eficient, aș spune, pentru că în ceea ce privește fondurile avem de trei ori mai mult acum decât aveam înainte, în funcție de calculele pe care le facem. Am mizat pe priorități care se regăsesc pe următoarea pagină. Pentru a crea un spațiu european de transport, am stabilit nouă coridoare multimodale de bază și pregătim acum investițiile pentru acestea. Deci, cunoașteți instrumentul, iată-l pe acest slide, mecanismul Conectarea Europei cu 26,3 miliarde la început, dintre care 11,4 miliarde au o destinație rezervată legată de fondurile de coeziune. Și pregătirile pe care le-am făcut, inclusiv la capitolul finanțare, țin de tot ce este complicat, tot ce este dificil, toate blocajele din rețelele de transport. De asemenea, am pus accentul pe, redusere, pe reducerea dioxidului de carbon. Am definit, practic, o serie întreagă de criterii care uh, deocamdată sunt uh, dificile și creează probleme pentru spațiul european de transport. Și se găsesc răspunsurile europene în două regulamente, 13-16 și 13-15. Și la 13-16 se vede cofinanțarea, vedeți pe următorul slide. Dacă vă uitați la cofinanțare și la utilitatea definită a acesteia, veți vedea că în medie cofinanțarea este de 20 până la 40% în statele care nu sunt în coeziune și în statele care sunt în programele de coeziune, cofinanțarea merge până la 85%. Așadar, această cofinanțare bazată pe mecanismul conectare Europei este indispensabilă pentru finanțarea anumitor proiecte. Prioritățile pe care le veți vedea în următoarele două slide-uri și Sigur că le puteți studia după aceea. Aici uh, se definește foarte bine legătura dintre fonduri, pe de-o parte, și, pe de altă parte, prioritățile stabilite de noi în domeniul transportului. Le veți găsi în programul plurianual și în programul anual. Ce facem acum? Deocamdată am lucrat până la sfârșitul lui 2014 la un studiu al coridoarelor, am făcut un plan de lucru și un plan de investiții în proiectele importante și în paralel Comisia a făcut o cerere de oferte care s-a uh, încheiat la sfârșitul lui februarie 2015, după ce a început în octombrie 2014. Aș vrea să vă mai spun un lucru în legătură cu această primă cerere de um, oferte, care au fost reacțiile. În 2015 urmează evaluarea proiectelor pe coridoare în fiecare stat membru cu priorități de investiții și, desigur, revizuirea în 2017. Aici uh, intervine fondul de investiții despre care discutăm astăzi, iar mecanismul Conectarea Europei uh, va uh, oferi 8 miliarde aport direct, iar impactul îl vedeți în acest tabel. Mecanismul Conectarea Europei are un impact de 3,3 miliarde și în domeniul transporturilor din 2010 până în 2018, impactul este de 2,7 miliarde la diferitele articole și cred că le-am citat pe articolele cele mai importante, în număr de 3, adică blocajele pe de o parte, pe de altă parte finanțarea prevăzută pentru sursele de energie alternative și uh, alt, alți uh, factori decisivi. Așadar, unde ne aflăm în situația actuală? Dacă pornim de la mecanismul conectarea Europei, situația ar fi următoarea. Dacă se iau 2,7 miliarde de la transport și prima cerere de oferte pe care am menționat-o este uh, finanțată de 8 miliarde de către statele membre și de 4 miliarde din fondul de coeziune și pot să vă spun că uh, Până acum au fost depuse cereri de subvenții pentru 36 de miliarde proiecte, deși suma totală este de 12 miliarde. Este clar, deci, că coridoarele sunt foarte interesante, iar totalul este estimat la uh, investiții de aproape 100 de miliarde. Așadar, în acest context, efectul de pârghie este cam de o treime, dar voi reveni asupra acestui subiect. Pe de altă parte, mai pot să vă prezint o analiză a proiectelor depuse în contextul fondului ce urmează să fie creat, o evaluare foarte rapidă a proiectelor, de asemenea, făcută în circunstanțe mai puțin decât optime, ca să spun așa, pentru că la transporturi avem 127 miliarde de miliarde de proiecte și în, dintre acestea, aproape jumătate sunt din domeniul transportului rutier. Celelalte, din domeniul feroviar, țin de conectarea cu infrastructura feroviară, nu de infrastructura feroviară în mod direct. Am analizat și handicapurile manifestate în trecut în legătură cu aceste investiții. Aveți aici concluziile unui grup de lucru făcut la coordonatori. Vedeți aici concluziile. De ce sunt probleme de investiții în transporturi? În primul rând, problemele tehnice de depunere, în al doilea rând, clarificările care trebuie date în legătură cu ajutorul de stat în al treilea rând, prelucrarea statistică a parteneriatului public-privat, s-a menționat și mai devreme chestiunea riscului, Basel 3, adică atitudinea anumitor bănci în acest context și evaluarea. În concluzie, domnule președinte, practic prima serie de concluzii este că constatăm că acest uh, domeniu al transportului necesită o finanțare directă de 3%, cel puțin, și asta se vede dacă pentru 12 miliarde de euro avem 30, o cerere de 36 de miliarde, am impresia că dacă reducem investițiile în sine, nu va fi bine. Evaluarea proiectelor, sigur că este greu să se facă evaluarea pe coridoare – foarte adesea suntem confruntați cu interesele naționale în proiecte și uh, pierdem din vedere interesul transfrontalier. De exemplu, coridorul de la Roma la Atena și investițiile în portul de la Atena. Însă, nici cei care fac investițiile, nici cei care iau deciziile nu au această viziune de coridor, ceea ce complică lucrurile. Impactul socioeconomic trebuie diferențiat de impactul financiar pur și simplu. Investițiile făcute în sectorul feroviar, în um, căile navigabile interne, toate acestea sunt investiții unde aspectul socioeconomic e mai important decât cel financiar. Investițiile în mediul înconjurător, am spus-o, am vorbit despre emisiile de CO2, așadar este indispensabil să se facă astfel de investiții în acest sector. Și acum trec la a doua serie de uh, concluzii, se referă la cofinanțare. Chiar și în statele din programele de coeziune, unde se cere o cofinanțare de 15-20%, standardele bugetare creează unor probleme în acest caz de finanțare. În al doilea rând, internalizarea costurilor. Am purtat o întreagă dezbatere pe această temă și dezbaterea respectivă ar putea să deschidă calea către parteneriate private în anumite proiecte. Dar internalizarea proiectelor se transpune acum cel mai concret în sistemul de taxe de autostradă, cum este cea din Germania, și deci, în proiectele cu efect de pârghie mare și cu parteneriat public-privat mare, vor fi mult mai multe proiecte în acest sector decât în alte sectoare unde profitul ca atare este altul. Și un ultim lucru pe care îl constatăm, noi dorim să vorbim de coridoare, dar trebuie să ținem cont de diferențele socioeconomice dintre regiuni. Trebuie să ne gândim la acordarea acestor fonduri pe fiecare țară. Și diferențele socioeconomice între regiuni trebuie să diminueze în urma proiectelor. Și nu să ne trezim că um, tot în regiunile bocate se fac investiții în transporturi. Cam asta este abordarea noastră. Cred că pe baza aceasta putem să analizăm foarte bine posibilitățile practice de utilizare a fondului de investiții. Eu cred că propunerile care se fac în legătură cu acest fond sunt foarte bune. Va fi nevoie însă de um, o acordare fină pentru ca uh, acest fond să dea rezultate optime. Mulțumesc mult! Mulțumesc, domnule Groș, pentru această prezentare foarte clară. Vom da acum cuvântul celor doi raportori. Domnul Bulman, trei minute. Après les rapporteurs. Și după aceea, cei doi vorbitori vor răspunde raportorilor iar apoi cei din sală care mai doresc să vorbească vor lua cuvântul în 30. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, mulțumesc domnului Keller, domnului Groș. Aș vrea să încep la domnul Keller. Domnule Keller, ideea dumneavoastră că este posibil ca oameni atât de inteligenți, în condiții la fel de inteligente, să ia decizii sistematic stupide, cum ați spus dumneavoastră, mi se pare așa de interesant, de potrivită, că aproape că um, riscat să-mi amintesc de citatul acesta și să-l folosesc. Întrebarea este cum se poate schimba lucrul acesta și dumneavoastră ați dat ceva indicii în acest sens. Există câteva probleme la traducerea exemplului dumneavoastră, comparându-l cu exemplul pe care îl uh, prelucrăm noi aici în calitate de legi- legiuitori. Ați vorbit de un sistem independent de luarea deciziilor care nu este chiar atât de independent, dacă ar fi să ne uităm, de exemplu, la deciziile care au fost uh, luate în propunerea Comisiei cu privire la BEI, de exemplu. Și BEI-ul a reușit în trecut să arate prin politica sa că are un interes foarte mare, mai ales pentru propria sa instituție, pentru că altfel Parlamentul European nu ar fi atras atenția de multe ori că AAA nu este întotdeauna un criteriu unic pentru luarea deciziilor. Odată cu EFSI nici nu avem un, cont, un fond, s-a văzut acest lucru, s-a spus deja, un fond care este independent, ci este vorba de un acord mai degrabă între cel care preia răspunderea, adică bugetul european, și cei care iau deciziile de investiții. Și aici nu este foarte clar cine are, de fapt, pălăria de șef, pentru că ceea ce descrieți dumneavoastră este o uh, faptul că trebuie să existe un rol politic de conducere în indicarea direcției uh, investiționale, fără ca să se meargă caz după caz um, în uh, decizii și să se implice în detalii acest for. Deci această decizie nu s-a luat încă, cred că este încă în curs în procesul de legiferare, dar în momentul de față cei care nu au nimic de spus preiau răspunderea și poate că dumneavoastră aveți vreo idee, vreo fantezie în acest sens pe care aș vrea să ne o transmiteți. Domnule Groș, într-adevăr o prezentare fascinantă, Aș vrea să vă întreb uh, ce din uh, ideile pe care le considerați dumneavoastră importante ar putea fi finanțate din partea EFSI. Probabil că um, și um, unele proiecte ar avea de suferit atunci când uh, ar inter interveni EFSI. Aș vrea să vă întreb, deci, unde ar putea fi folosit EFSI-ul? Foarte multe proiecte, cum a zis dumneavoastră, au nevoie de 30% de fonduri publice pentru a deveni realitate. Vedeți același lucru, vedeți că EFSI-ul ar putea să se adapteze la acest lucru sau credeți că dacă EFSI dorește să joace rolul pe care i l-am acordat, să trebuiască modificat ceva la structura acestor programe. M-ar interesa din perspectiva noastră să știu ce propunere aveți pentru această incongruență, cum am putea să o combatem. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Fernandez. Mulțumesc, domnule președinte. Le mulțumesc uh, celor doi uh, oaspeți care cu siguranță ne vor ajuta să îmbunătățim această propunere pentru Fondul European de Investiții Strategice. Prima întrebare pe care o am pentru cei doi uh, oaspeți. Acest fond, bineînțeles, că își dorește câștiguri. Ar fi imposibil acum să spunem care vor fi avantajele și beneficiile pe care le va aduce acest fond, însă eu cred că ar fi bine ca aceste beneficii să fie utilizate în primul rând pentru programele care vor fi stimulate și care vor beneficia de fonduri de la EFSI. Avem nevoie de o garanție de 16 miliarde și un fond de garantare de 8 miliarde. Bineînțeles că vor exista beneficii și ar fi logic ca beneficiile să se întoarcă la buget. Pentru a ajuta acele linii bugetare de la care s-a luat uh, inițial, uh, de care s-au luat inițial banii. Cea a doua întrebare. Cu um, facilitatea conectarea Europei, fondul a capătă un caracter um, suplimentar. Nu se dorește înlocuirea programelor, ci vrem doar să uh, încurajăm mobilizarea de investiții private. Există unii persoane care par să creadă că investițiile private um, sunt păcătoase, practic, uh, din start. Nu, cu investiții private se pot face și proiecte viabile, durabile, care să dea locuri de muncă, oamenilor și care să ajute la coeziunea socială. Sunt proiecte care pot să ne ajute să uh, îndeplinim obiectivele din strategia Europa 2020. Eu nu văd de ce nu ar trebui să încurajăm investițiile private. Acestea nu sunt dăunătoare. A doua întrebare. Cum putem asigura compatibilitatea dintre EFSI și principiul adiționalității? Și aici mă gândesc la investițiile din uh, Connecting Europe Facility și din rețeaua europeană de transport. Deci cum facem legătura între cele două? Vă mulțumesc. Îl rog acum pe domnul Keller să răspundă celor doi raportori. Două minute, vă rog. Dacă îmi permiteți, îi voi răspunde domnului Bulman. O recomandare concretă ar fi să se financeze platforme specifice industriei. Platforme care la rândul lor ar investi pentru realinierea stimulentelor. E ceva diferit de suplimentarea investițiilor private. Niciun investitor privat nu are nevoie de fonduri publice. Există mai mult decât suficiente fonduri disponibile. Fondurile publice sunt costisitoare, sunt greu de încorporat. Deci o parte a procesului B e aici de finanțare a platformelor. E un exemplu. Există și alte exemple prin care partenerii globali uh, se pun la oaltă și uh, reușesc să schimbe structura unor industrii subperformante. Asta avem, de exemplu, în industria medicală europeană sau de asemenea pentru a face fața anumitor uh, probleme legate de propunerile de investiții care sunt nesigure din cauza climatului social, de exemplu. Trebuie să ținem cont de asta și să ne dăm seama că nu e nevoie de foarte multe eforturi de guvernanță. Niște decizii globale, practic, ajung să fie uh, concretizate în urma acestor uh, proiecte. Aveți dreptate, bineînțeles că fondul va trebui să producă beneficii. Și așa și va fi. Majoritatea fondurilor gestionate în mod profesionist uh, duc la beneficii. Și astfel de profituri, bineînțeles, vor trebui utilizate pentru o pentru a recircula în fondul respectiv. Nu e atât de complicat. Pe piața reală instrument, există instrumente. Avem nevoie de o structură prin care BI și FC să fie puse uh, la oaltă în mod uh, util, să fie practic îngemănate care să-și facă practic meseria pentru care e mai bine pregătit. Uh, mulțumesc, vă răspunde în germană. La întrebarea dumneavoastră dacă trebuie finanțate direct anumite proiecte, aș vrea să răspund mai nuanțat, pentru că cele mai mari provocări în domeniul transportului nu vor putea fi rezolvate cu acest efect de pârghie care se uh, discută aici. Va trebui să avem până la 80% investiții în domeniul căilor ferate, care este un sistem deficitar în mai multe state membre și investițiile în căile ferate vor putea apoi să uh, combată deficitele și pentru țările celelalte, uh, dar pe termen lung. Dar dacă deficitele, deci profitul care este necesar însă nu vine un exemplu bun al acestor investiții este, sunt uh, energiile regenerabile, alternative. Dacă, de exemplu, în acest domeniu facem investiții în uh, porturi, în, uh, pe uh, autostradă sau în alte domenii în care lipsește infrastructura și în care mm, după aceea, printr-o infrastructură suplimentară, se va putea face o trecere la energiile alternative, atunci putem să așteptăm ca aici industria și anumite sectoare să participe și atunci să intre în aceste parteneriate. Este clar că la investițiile mari nu se poate, dar la investițiile mici da. Deci ultima întrebare este ce formă de mobilitate ne dorim și dacă instrumentele sunt disponibile pentru a putea continua o politică în domeniu sau dacă instrumentele sunt disponibile pentru ca investițiile să nu mai fie uh, conduse dintr-un anumit uh, într-o anumită perspectivă, într-o anumită direcție. Mulțumesc! Vă mulțumesc! Acum, dragi colegi, puteți interveni. Domnul Vali. Sì, grazie. Una domanda rapidissima. O întrebare foarte pe scurt pentru coordonatorul TNT. Proiectul Juncker va lua fonduri de la uh, bugetul european. Deci vor fi fonduri care vor fi transferate pentru a avea garanția acestui fond. Uh, Deja 700 de milioane vor fi practic luate. Aș vrea să știu dacă ulterior, din motive legate de comitetul redector sau dacă, de exemplu, nu se vor obține beneficii pentru uh, proiectele de investiții sau dacă nu va exista voința investitorilor de a participa. Deja v-ați gândit la nivel strategic la ce structură veți uh, renunța în cadrul acestor programe? deci în caz că lucrurile nu vor merge bine. Vă mulțumesc, domnul Riche, raportor de la Comisia de Transporturi. Prezident, euh, je vais m'exprimer. Euh, mulțumesc, domnule președinte. În calitate de ales politic mă voi exprima, nu neapărat de specialist uh, pe probleme tehnice. Am o întrebare pentru Matiu Groș. Eu cred că este un fit pro aici. Nu vom trece oare de la un instrument financiar la altul pentru aceeași politică mai eficientă sau vom schimba instrumentul pentru a trece de la o politică la alta? Asta am înțeles eu din, întrebarea din explicația domnului Groteci. Proiectele de la Orizont 2020 și Connecting Europe Facility sunt proiecte politice, publice, pentru care nu prea există interes de finanțare din partea sectorului privat. Și de aia e necesar să Uh, finanțăm uh, într-o păcăteasă de mare cu bani public. Deci, fără asta, aceste proiecte nici nu se realizează. De altfel, în Parlamentul European de ani de zile discutăm despre aceste proiecte pentru a le oferi o plus valoare, pentru a le face să respecte normele noastre de mediu sau sociale. Deci ceea ce luăm noi de la Orizont 2020 și de la Connecting Factory pentru a pune în acest fond pe care îl sprijin eu, deci sunt bani luați de la o politică pentru a face o altă politică. Deci nu vom mai avea aceeași politică de transporturi și de cercetare, așa cum ne-au explicat cei doi oaspeți. Deci lucrurile vor fi diferite, politicile vor fi diferite. Al doilea comentariu. Mi se pare surprinzător. Noi uh, suntem și autoritate bugetară, avem Comisia de Bugete reprezentată astăzi aici de diferiții eurodeputați. Nu mi se pare corect să se impună, practic, o distrugere a priori a politicilor bugetare. E o situație extraordinară. Deci se spune că vor, se vor pune niște bani pe raft, bani pe care îi va lua Comisia, în detrimentul suveranității uh, autorității bugetare. mai pomeni, nu? De deci ce? Se schimbă politica și, al doilea rând, se aplică o procedură bugetară uh, discreționară pentru un fond care aparține unei bănci. Am o întrebare pentru Matiu Groș, care a fost parlamentar mult timp și care a apărut toate aceste chestiuni. Deci mă întreb dacă vom aplica aceeași politică de transporturi și de cercetare din instrumentele pe care le-am definit împreună în ultimii patru ani de lucru, deci vom aplica aceleași politici de transport și de cercetare în acest instrument financiar și în fond, în EFSI. Mulțumesc. Domnul Caras. Herr Vorsitzender. Domnule președinte. Praktischen Beispiele sehr gut gefallen. Mi-au plăcut foarte mult uh, exemplele practice pe care le-am primit, pentru că avem nevoie de jaloane mi-a plăcut mai ales că la domnul Keller am putut discuta despre cotidianul uh, directivelor și cotidianul uh, regulamentelor pe care le discutăm, cum se aplică ele cu adevărat. Întrebarea pe care trebuie noi să ne punem este, de fapt, ce fel de Europa dorim, în care domenii do- dorim să devenim uh, lideri pe piață, în care domenii avem cele mai multe deficite pentru ca să trebuiască să ne facem temele mai bine și dacă ne uităm atent, atunci vom putea ști și în ce domenii vrem să investim. Și bineînțeles că aceasta este o parte care este specifică a acestei forme de acționare, însă faptul că acest capital privat nu se poate primi decât atunci când există uh, cerința unei decizii independente, a unui actor global, al unui tip de gestiune care n-a mai existat până acum, atunci nu ar mai putea exista investitorii privați. Și cred că aș vrea să îl întreb pe domnul Keller, de aceea, prin experiența pe care ați făcut-o cu fondul dumneavoastră și cunoscând EFSI, unde vedeți o legătură și dacă credeți că există o cooperare cu proiectele dumneavoastră care ar fi posibilă și în cadrul EFSI. Și vreau să vă întreb dacă v-am înțeles corect că există o legătură între dumneavoastră și domnul Groș, adică există o platformă de transport, o platformă pentru energiile regenerabile, în acest sens de platformă comună, pentru a crea un pod între cele două domenii și de aceea vroiam să știu dacă sub comitetul director vom putea face acest lucru, pentru că acest comitet trebuie să fie format din persoane care să garanteze prin persoana lor independența și care să dea această garanție investitorilor privați și să nu fie apropiați de politică. Mulțumesc! Merci. Vă mulțumesc, doamna Ayala Sender. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să vă spun că la discuțiile pe care le-am avut în legătură cu EFSI se tot vehiculează un zvon care mă îngrijorează pe mine ca eurodeputată. Și anume, din propunerea domnului Keller, care se pare foarte atrăgătoare, se desprinde de criteriu sine qua non nevoia de a modifica legislația existentă. Tocmai am citit uh, programul platformei Kenup și se, vă, se spune clar că ar trebui modificată legislația existentă. Și asta de fiecare dată uh, mă face să am anumite îngrijorări. Nu știu, suntem dispuși să ne adaptăm? Da, e drept, însă referitor la aceste modificări, ce modificări eh, credeți că se vor face în domeniul vaccinurilor, de exemplu? S-au făcut multe erori. Domnului Groș, eh, la Connecting Europe Facility se vorbește despre modificarea regulamentului Basel 3 sau despre flexibilizarea mm, legăturilor cu statele membre. Deci există nevoia de a ne mișca noi, de a ne ca piesele, practic, nu aici în Parlamentul European. Nu știu, mi se pare că pe de o parte ni se dau bani cu o mână și pe de altă parte ni se ia capacitatea de a legiui. Dumneavoastră ați fost la Shanghai. Se vorbește despre finanțarea mm, din alte părți, despre din China, de exemplu. Ce credeți despre acest lucru? Domnul Groș, finanțarea EFSI. Domnul Maestar ne-a spus că există riscul concentrării geografice. Există și riscuri ca stimulii să fie pentru țările care au un deficit sub 3%. Uh, deci puține țări din Europa sunt în această situație. Ar vrea să știu dacă vor exista criterii pentru a putea um, stimula aceste uh, investiții. Și acum, comitetul de experți. Ce persoane înțelepte vor fi alese pentru a lua niște decizii care să nu fie stupide, cum spunea domnul Bulman? La proiectul Castor, sigur, au fost niște înțelepți cei care au ales, însă rezultatul final a fost un eșec care ne dă de suferit tuturor acum. Vă mulțumesc! Îi avem printre noi și pe raportorii de la Comitetul Regiunii și de la Comitetul Economic și Social European. Domnul Geverc, domnule Geverc, doriți să interveniți pe scurt? A plecat. Domnul Smith dorește să intervină raportor din partea ECOSOC, Comitetul Economic și Social. Mai este în sală? Domnul Smith? Nici dumnealui nu mai este. E bine, atunci îi salut în absență. Știu că a fost prezent la marea parte a lucrărilor noastre. Nu a mai cerut nimeni să ia cuvântul. Prin mei, rog pe oaspeții noștri să răspundă la întrebările care le-au fost adresate. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Domnul Keller, dacă sunteți de acord. Bine, mulțumesc, domnule președinte. Voi încerca să răspund în mod structurat Ceea ce încercăm noi să propunem e ca Parlamentul să analizeze acest uh, act legislativ uh, drept ocazia de a înființa o platformă de investiții foarte puternică. Mesajul numărul 2, referitor la întrebarea dumneavoastră. Aceste platforme uh, investesc pentru alinierea stimulilor și pentru modernizarea regulamentului. Asta e relevant doar pentru atunci când e vorba de tehnologie înaltă. Însă multe dimensiuni sunt implicate aici. Sunt instrumente pe care le avem din anii 50-60. Încercăm să reglementăm uh, anumite șanse și oportunități pe care știința ni le uh, oferă doar acum vaccinurile sintetice. Nu știm cum să le comercializăm în Europa. Dacă poate știam asta, n-am fi avut problema virusului Ebola atâta timp. Există și multe vaccinuri care ar putea fi disponibile pentru a combate cancerul, însă noi ne tot gândim la finanțarea tratamentului cancerului, care devine din ce în ce mai complicat și costisitor. Există deci un anumit domeniu în care știința e cu mult înaintea regulamentelor. E, vo- e nevoie doar de adaptări simple a regulamentelor. Avem vreo 30 ceva de regulamente privind vaccinurile. Deci niște simple adaptări pot duce la niște beneficii majore. Și în al treilea rând, dacă e să comparăm sistemul de inovare european cu cel israelian, de exemplu, ce e izbitor e faptul că lipsește anumită structură de finanțare a datoriilor în Europa. Și la noi, în Europa, acest lucru e mult mai marcat decât în orice altă regiune din lume. Și aici un fond poate juca un rol substanțial, un rol secundar de a oferi și de a încuraja instrumente. Și toate acestea pentru a elibera uh, finanțarea privată. În al patrulea rând, când vorbim despre parteneriatele public-privat, trebuie să recunoaștem că investițiile publice public-private nu vor funcționa. Ce poți face e să lucrezi cu așa numite bottom lines complementare. În industriile în care e nevoie de inovație în mod intensiv, poți să ai rezultate. Dacă un, o investiție publică cum, uh, stimulează o investiție comercială sau stimulează concurența între investitorii uh, privați într-un domeniu, atunci poți avea rezultate. Domnule Caras, ceea ce propunem noi acum nu e neapărat ceva pentru industria sănătății, e doar un exemplu. Noi propunem un sistem de inovare care să poată fi adaptat la multe alte industrie atâta timp cât sunt niște industrii în care e nevoie de multă cercetare și au un mare potențial de creștere și atâta timp când nu sunt uh, investiții uh, clasice publice. Și la a doua întrebare vă spun că da, putem face într-adevăr mult mai multe cu garanția oferită de EFSI sau de BI. Mulțumesc! Merci, monsieur Keller. Monsieur Groș. Domnul Groș are cuvântul acum. Mulțumesc! Pe scurt... Question si uh, l'EFSI peut répondre au, à la même politique. Mulțumesc. Aș vrea să răspund și la întrebarea cu privire la mecanismul conectarea Europei. Cred că dacă EFSI își, adaptă, își adaptează criteriile pentru proiectele europene, dacă la articolul 5 nu se definesc aceste articole, atunci nu se va putea, dacă da, se poate. Uh, pentru că atunci uh, am avea alte priorități decât cele pe care le avem în mecanismul conectarea Europei. E clar că există o cerere de investiții suplimentare. Um, avem o cerere de investiții în Germania, de exemplu. Dacă e să ne uităm însă numai la sectorul de transport, în Germania, în conformitate cu analize din 2012, există o cerere de investiții de peste 7 miliarde de euro. Deci nu cererile sunt cele care lipsesc ar fi uh, vorba doar de o orientare diferită, dar nu este vorba de altceva. În ceea ce privește concentrarea geografică, cred că e vorba de criteriile de uh, datorare, care sunt cele care vor uh, defini concentrarea. În momentul de față, deja încercăm să folosim aceste criterii, de exemplu, chiar în țările în care există o cofinanțare de 15-20%, chiar și acolo se poate să existe probleme dacă ne uităm în această optică a regulilor bugetare foarte precise, este clar că propunerea actuală va uh, aduce cu sine investiții în anumite țări și nu va afecta neapărat alte țări. În ceea ce privește actorii globali, pentru că voi, înce- voi uh, încheia cu un exemplu care îmi place foarte mult, cred că în Europa am uh, ratat, de fapt, deja de mai mult timp să vorbim despre un uh, subiect important, căile ferate, care ar putea deveni un actor uh, global și care ar putea fi, într-adevăr, un investitor european. Și dacă ar fi să finalizez cu coridorul despre care vorbesc eu, dacă ne luăm, luăm trenul uh, la Hamburg pentru a merge la Atena, trebuie de patru ori să schimbăm de tren și de șapte ori de intensitate de curent și avem nouă sisteme de securitate diferite. Dacă merg cu camionul, iau camionul și trebuie doar să mă opresc pentru ca să-mi iau uh, benzină, atât. Deci, dacă Europa dorește să devină actor global în ceva, trebuie să putem să avem un liceu european în domeniul acesta. Adică, dacă vrem să investim în transport, atunci trebuie să dăm astăzi posibilitatea industriei care și ea uh, aduce cu sine locuri de muncă, mii de locuri de muncă, pentru ca să poată să devină competitivă în fața industriei chineze, de exemplu. Și astfel, mâine să avem un fel de Airbus pe uh, șine, ceea ce este un investi o investiție care nu este prevăzută în uh, fondul european, în fondurile europene, dar care va aduce o plus valoare foarte mare pentru investiții, pentru mobilitate și tot felul de lucruri pot să reiasă după aceea pozitiv din acest proiect. Mulțumesc! Mai avem patru minute. Aș mai vrea să vă pun câteva întrebări. Poate că ar trebui să stabilizăm și un cadru de reglementări. Vorbiți despre căile ferate. Dacă acestea nu sunt redefinite, aceste, aceste cadre, atunci lucrurile s-ar putea să fie destul de editante. Dacă nu adaptăm așadar și legislația, nu vom putea să fim rentabili. În ceea ce privește medicamentele, domnule Keller, vorbeați despre Ebola. Și dacă nu ne angajăm pentru o finanțare serioasă pentru țările care au nevoie de aceste medicamente, atunci investitorii vor fi foarte ezitenți. Cred că este nevoie de o coordonare între politici și reglementări. De exemplu, mă gândesc la panourile fotovoltaice despre care s-a discutat. Dacă nu există un minim de protecție împotriva dumpingului care vine din import, atunci o serie de investitori nici nu vor investi în acest domeniu. Je, vous suis entièrement, mais ce que je peux dire pour le transport, c'est que vous... Ceea ce pot să vă spun despre transport este că avem texte care sunt în momentul de față pe masă și care ar putea oferi un cadru de reglementare mult mai fiabil. Nu vreau decât să dau un exemplu, pachetul feroviar, cel de-al patrulea. În acest pachet feroviar avem un pilon tehnic și acesta necesită, după cum am zis și înainte, doar o interoperabilitate tehnică între țări. Deci, țările membre au posibilitatea să acționeze. Am auzit chiar astăzi, din păcate, faptul că nu este vorba de o dezbatere foarte ușoară, pentru că toată lumea vrea să își păstreze prerogativele naționale. Trebuie să semnalăm așadar că și Comisia și Parlamentul, noi am făcut tot ce trebuia pentru ca să pregătim reglementările, vorbesc aici despre transport, dar că eficiența, eficacitatea instrumentului financiar și a reglementării va depinde însă în final de statele membre și de dorința lor de a face acest lucru. Poate că și acesta este un apel general pe care putem să lansăm către Consiliu și nu numai către domeniul transportului. Și poate aceasta fi o frumoasă finalizare a membrilor a pieței interne, reducând numărul de autorități de reglementare, nu domnule Keller? Vă rog. Da, mulțumesc că am într-adevăr o simpatie deosebită pentru căile ferate. Soția mea lucrează în căile ferate. Este clar că trebuie să vorbim despre o logică de creare a oportunităților pentru noile companii. Pentru companii care uh, pot să participe la această piață, pentru că altfel nu vom putea da șansa acestora să crească în fața corporațiilor mari. Orice industrie relevantă este foarte importantă, pentru că companiile tinere în Europa sunt foarte puține și unele din puținele obiective pe care trebuie să le îndeplinim aici este să creăm un sistem de reglementare și o să susținem acele țări care au sisteme de reglementare în cadrul Uniunii Europene care permit o creștere a start urilor în industrii foarte țintite de relevanță pentru creșterea economică în Europa. Și este nevoie de un efort uh, comun pentru ca să vedem care sunt uh, industriile care se potrivesc și cum trebuie să arate pachetele pregătite pentru ele și cum trebuie să arate platformele de experți pentru acestea. Există foarte multe oportunități în calea ferată, dar și în multe alte domenii care țin de transport. Mulțumesc! Mulțumesc, am ajuns la concluzia acestui audieri. Pentru ca să testăm interoperabilitatea căilor ferate, aș vrea să vă spun că următoarea reuniune este la Strasbourg, prevăzută pentru joi 12 martie, de la 8 la 10 și că va fi un moment important pentru că pe 12 martie vom uh, avea prezentarea acestui proiect de raport din partea domnilor raportori. Domnilor raportori, aveți toată încrederea noastră și nu spun că audierea de astăzi nu a fost pentru dumneavoastră o îmbogățire, cred. Roberto? Cred că a fost într-adevăr o zi foarte intensă și cred că putem să încheiem acum reuniunea, bucurându-ne, bineînțeles, de prezentarea raportului de către cei doi raportori la reuniunea noastră de la Strasbourg. Mulțumesc tuturor!